Okay, colleagues, uh... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom începe cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, ordinea de zi se adoptă cum a fost modificată. Bună dimineața tuturor! Dragi colegi, punctul 2, comunicările președintelui. Încă o dată am să vă spun ceva despre profilul lingvistic din păcate nu avem la dispoziție daneză, letonă, croată și greacă. Acum, um, coordonatorii s-au întrunit în această dimineață și au luat următoarele decizii. În privința numirii raportorilor, coordonatorii au decis să uh, propună o întrebare cu solicitare de răspuns oral cu rezoluție privind situația din Mediterană. Vă voi spune imediat câteva lucruri despre aceasta. Coordonatorii au decis să uh, prezinte o întrebare cu solicitare de răspuns oral cu rezoluție privind reînnoirea strategiei de securitate internă, iar doamna Laura Ferrara a fost numită raportor pentru raportul anual privind drepturile fundamentale 2013-2014. Doamna Flașicova Benova de la SND a fost numită raportor pentru avizul la raportul cont privind OLAF. Domnul Iosef Weidenholzer de la SND a fost numit raportor pentru aviz la raportul IMCO referitor la uh, diseminarea datelor provenite de la sateliții de observare a Pământului pentru scopuri comerciale Doamna Macovei a fost numită raportor pentru aviz la raportul CONT privind raportul anual 2013 referitor la protecția uh, intereselor financiare ale Uniunii. Iar eu am fost numită coordonator ca membru responsabil pentru a implementa integrarea dimensiunii de gen în munca Comisiei Libe. Dacă nu sunt obiecții, aceste recomandări ale coordonatorilor sunt adoptate. Nu sunt obiecții, atunci sunt adoptate. Dragi colegi, la punctul 3 avem două puncte referitoare la trialogurile în curs. În primul rând, al treilea trialog referitor combaterea fraudei uh, ce dăunează intereselor financiare ale Uniunii prin dreptul penal. Acest trialog a avut loc aseară Cred că colegul nostru este aici, deci vă rog să ne prezentați situația. Sigur, Claude, mulțumesc, domnule președinte, am să fiu succint, nu are rost să zăbovim, pentru că subiectul este încă în curs. Am avut mai multe trialoguri până acum, coprezidate de doamna Gresle și de mine, în, în, ea în numele Comisiei Cont și eu în numele Comisiei Liber. și încă ne bazăm pe posibilitatea de a uh, avea rezultate în timpul președinției italiene. Deci ne așteptăm să obținem un acord, un acord solid în conformitate cu prevederile directivei în timpul președinției italiene, care face mari eforturi pentru a obține compromisuri și pentru a face propuneri care să fie acceptabile pentru Parlamentul European într-un fel sau altul. Cred că ne îndreptăm în direcția cea bună. Și a, al treilea trialog a avut loc ieri după amiază, a durat cam trei ore și abia ieri am făcut progrese, dar progrese semnificative, referitoare la definiția infracțiunilor, recuperarea, eh, obligațiile de raportare ceea ce este o chestiune relevantă pentru statele membre, dacă puteți crede, că, pentru că ele nu vor să ofere instituțiilor europene datele și statisticile specifice ce țin de implementarea infracțiunilor legate de fraudă, de însușirea ilegală, de active, corupție și așa mai departe. așa cum prevede sfera de aplicare a directivei respective și încă niște subiecte mai uh, necesită obținerea unui acord, e vorba de chestiuni de fond, nu avem un acord privind TVA-ul, la fel și definiția infracțiunilor grave. Infracțiunile grave nu sunt încă obiectul unui acord. Acest concept juridic nu a fost încă Obiectul unui acord este principalul punct de divergență cu Consiliul, la fel și perioada de prescriere. Așadar, așteptăm Consiliul să reformuleze chestiunile pe care le-am discutat ieri cu succes și uh, așteptăm uh, să primim reacțiile lor după reuniunea grupului de lucru din Consiliu, care se va desfășura în 18 noiembrie iar următorul trialog se va desfășura în 26 noiembrie la Strasburg. Eu îl voi prezida și vă voi prezenta situația imediat după aceea. Mulțumesc, este absolut clar. Dacă nimeni nu dorește să ia cuvântul, aș putea trece la următorul trialog. Mulțumesc. Urmează uh, Judith, dacă dorești să ne vorbești despre directiva privind spălarea banilor. Da, nu am atât de multe de spus în această dimineață, suntem în mijlocul trialogurilor. Ieri a avut loc al doilea, mâini, uh, vom avea unul luni, al treilea trialog, în uh, colaborare cu Comisia ECON, iar președinția italiană ar dori să vadă rezultate înainte de uh, finele mandatului lor. Noi suntem gata să-i ajutăm dar numai dacă ă, va fi așa cum vrem noi. Parlamentul are câteva chestiuni importante. În primul rând, ă, registrul final privind ă, beneficiarii, beneficiarii reali. Știm că nu sunt foarte dornici cei de la Consiliu să ne facă concesii, dar sunt câteva state membre totuși care vor să ne ajute și, de fapt, noi încă sperăm ca Consiliul să găsească o soluție să se apropie mai mult de poziția Parlamentului. Eu vreau să mențin o poziție forte pentru că Parlamentul a votat pentru un registru real, un registru public real cu 640 de voturi pentru și foarte puține împotrivă. Nu e un mandat de care mă pot îndepărta prea ușor. Iar pentru Comisia Libe este foarte important să propunem linii puternice privind protecția datelor la diverse niveluri în acest dosar, la nivelul clientului, la nivelul entității obligate, banca sau cazinoul, de exemplu, și la nivelul autorităților statului. Se pare că există o mai bună înțelegere a ceea ce dorim acum și atât de către Comisie cât și de către Consiliu. Acum avem noua Comisie Europeană și acest dosar a trecut uh, de la DigiMarkt la DigiJustice, deci se află sub auspiciile doamnei comisar Iurova, ceea ce ar putea fi util în ceea ce privește protecția datelor. Ne-am referit la un subiect important pentru Parlament și anume persoanele cu expunere politică. Am discutat subiectul ieri după amiază și anume cum să urmărim exact cine este o personalitate cu expunere politică. Parlamentul a votat pentru o definiție destul de îngustă. Noi nu dorim să intre toți membrii familiei aici. Cam uh, asta ar dori Consiliul însă deocamdată. Și sigur că se mai pune problema ce înseamnă uh, ce este o persoană cu expunere politică internă. E vorba doar de un deputat în statul membru sau e mai mult de atât? În orice caz, vom continua să discutăm și vom încerca să obținem rapid un rezultat, dar eu nu mă grăbesc cât timp rezultatul nu este încă prezent. Mulțumesc, Judith! Am să-i dau cuvântul și Anei imediat. O notă referitoare la trialogurile, noi totdeauna le prezentăm după comunicările președintelui. Pare că ne grăbim și că eu nu vreau să vă ascult, dar de fapt e cel mai important lucru pe care îl facem. Și deci vreau să spun, mai ales noilor deputați, că pot interveni acum, se pot pune întrebări raportorilor uh, și coraportorilor în aceste cazuri. Deci este șansa dumneavoastră să puneți întrebări. Deci vă rog să nu uitați acest lucru. Ana, ai o întrebare? Da, aș dori să îi mulțumesc lui uh, Judith și raportorului domnul Carins, care este coraportor pentru toată munca realizată, și vreau să vă spun că eu am plecat ieri destul de îngrijorată de la trialog, pentru că uh, în ceea ce privește chestiunea esențială a accesului public la registrul privind uh, beneficiarii reali, acum uh, văd că există o opoziție din partea Consiliului, în ciuda eforturilor președinției italiene. Văd că există o chestiune tehnică care poate fi probabil depășită, și anume interconectarea diferitelor tipuri de uh, registre pe care le au statele membre. Există un stat membru mare despre care se spune că se opune ideii de registru central, dar această situație ar putea fi depășită dacă asigurăm o interconectare a diferitelor registre. Și mai important de atât, rezistența aceasta, opoziția menționată din partea unor state membre, nu a tuturor, încă Judith a spus că unele sunt pentru, față de noțiunea de acces public la registrul beneficiarilor. Și cred că este foarte important să subliniem acest lucru aici, public, pentru ca părțile interesate care înțeleg ce este în joc să facă presiunile politice necesare în statele membre, pentru că nu întâmplător se opun. Mulțumesc, doamna Mussolini, și apoi revenim la Judith. Mulțumesc. Voiam doar să spun în legătură cu persoanele cu expunere politică că sunt unele state membre în Uniunea Europeană care, independent de deciziile care vor fi luate, și mă refer la Italia, în uh, legătură cu sistemul bancar, au decis să aibă o abordare restrictivă. Nu există o separare netă între persoana expusă politic și restul familiei. De fapt, există o uh, legătură foarte strânsă, sigur, în anumite condiții, și cu repercusiuni negative în ceea ce privește informațiile suplimentare solicitate. E important să știm acest lucru. Băncile progresează în mod autonom, fără să țină cont de deciziile noastre în anumite state, respectiv Italia. Deci unele state iau decizii singure și la fel și unele bănci. Da, apreciez uh, cât de sincer este Ana, iar eu ca raportor mă bucur că am un raportor din umbră care spune exact ceea ce crede. La întrebarea doamnei Mussolini trebuie să spun că nu sunt de acord. Cred că băncile încearcă să respecte solicitările legale și nu încearcă să își umple bazele de date cu date de care nu au nevoie neapărat sau pe care statul nu le solicită. Totuși, ce propune Parlamentul este o altă definiție decât cea propusă de FATF, care este zeul suprem aici, în acest domeniu. Deci Parlamentul propune o altă definiție a persoanelor expuse politic, iar FATF și statele membre au încercat să aibă o definiție foarte largă. E o luptă, nu am ajuns încă la sfârșit, dar uh, mai avem cale lungă de parcurs și uh, dacă vreo bancă se va opune, vom avea un caz interesant. Mulțumesc, e clar că vom reveni aici. Judith, înainte de a trece la întrebarea orală referitoare la uh, migrație, un punct de uh, solicitare a regulamentului de procedură. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, Voiam să vă informez că în ceea ce privește partajarea de informații referitoare la nedreptăți, și anume la cazul copiilor cehi care au fost deținuți în mod ilegal în Norvegia timp de trei ani, uh, inițial părinții au fost acuzați de abuz sexual, dar au fost achitați, poliția a oprit cazul iar norvegienii uh, au uh, reținut acești copii timp de trei ani. Copiii au, ambii părinți au patru bunici și acum se dorește ca ei să fie dați spre adopție și sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Este vorba de o încălcare a legislației internaționale. Eu voiam să fac apel la dumneavoastră, tuturor, să acționăm ca o familie și să arătăm că dacă cineva are o problemă, avem cu toții o problemă. Deci vă rog să susțineți Republica Cehă. Petiția a fost deja semnată de uh, zeci de mii de persoane, iar autoritățile norvegiene uh, se fac că nu aud, nu vor să negocieze, și uh, de aceea am vrut să vă uh, fac această comunicare chiar de la începutul reuniunii, pentru că mi se pare că e vorba de o încălcare a uh, legii în unele state. E un stat care nu e membru UE, dar are legătură cu noi. Mulțumesc. Tehnic nu e o solicitare de respectare a regulamentului de procedură, dar ați spus ce ați avut de spus și coordonatorii v-au ascultat. Sper să discute mai departe la grupurile politice. Mulțumesc. Dragi colegi, Următorul punct de pe ordinea de zi este situația din regiunea Mării Mediterane la un an după evenimentele tragice de la Lampedusa. În săptămâna verde ați văzut uh, evoluțiile legate de unele pregătiri pe care noi le făceam deja în legătură cu o întrebare cu solicitare de răspuns oral și cu dezbatere. Știu că grupurile au făcut progrese și anume avem acum o întrebare uh, susținută de toate grupurile. Aș dori să parcurg acum textul întrebării și după aceea să-l votăm. Și am să vă citesc textul și după aceea vom continua cu votul. Evident, uh, la plenară vom avea dezbaterea uh, completă și oricum mă bucur că au fost multe discuții, discuții justificate, pentru că este un subiect extrem de important și membrii de aici au foarte mare experiență aici. Din păcate am fost întrerupți de săptămâna verde, dar au fost discuții foarte detaliate despre această chestiune, deci am să încep uh, cu textul. Am să vă prezint o actualizare a situației. Libe meeting of Așa cum am spus pe 16 octombrie la întâlnirea MITE, MIT, LIBE, coordonatorii s-au pus de acord pe 25 septembrie să pregătească o întrebare eh, orală din partea LIBE în ceea ce privește situația din Mediterană pentru în reuniunea din noiembrie la plenară. Toate grupurile s-au pus de acord și s-a ajuns la un compromis, text de compromis, care a fost trimis pe 28 octombrie avem întrebarea în atenția Comisiei și Consiliului și vă citesc textul asupra căruia s-au pus de acord coordonatorii și apoi vom vota. Iată textul, după cum urmează. Deci întrebarea orală. În octombrie 2013, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind uh, fluxurile migratorii în Mediterana. Dragi colegi, vă trimit, uh, vă citesc acest uh, text pentru că nu avem uh, traducere oficiale în toate limbile și suntem obligați să facem asta. Imediat după aceea, Consiliul a stabilit un task force pentru Mediterana. În octombrie 2014, Consiliul JAI a adoptat concluzii în ceea ce privește măsuri pentru o mai bună gestionare a fluxurilor migratoare. Iată ce cerem întrebări, ce întrebări punem Consiliul și Comisie, în primul rând, să ne spună uh, cum va intensifica solidaritatea și o partajare mai cinstită, mai echitabilă a responsabilităților, conform articolului 80 TFUE, pe de o parte cu statele membre mediterane care sunt state de destinație, pe de altă parte cu alte state membre care sunt probabil destinația finală și care primește cel mai mare număr de refugiați și de azilanți. Apoi se explice cum se va asigura că obligațiile de, de căutare și salvare sunt într-adevăr îndeplinite, combătând uh, comportamentele criminale ale traficanților și să aducă informații în ce privește practicile acestor traficanți care pot să ducă la moartea migranților, apoi să vadă în ce măsură se pot extinde activitățile Frontex și să confirme cât va dura operațiunea Triton și cum va fi finanțată pe termen mediu și lung. Apoi să explice cum va uh, dezvolta, cum va crea uh, rute uh, sigure și legale legale pentru azilanți și refugiați în Uniunea Europeană, apoi să explice cum va consolida politica de uh, strămutare actuală a Uniunii Europene și să participe mai bine statele membre la aceasta, apoi să explice cum se va îmbunătăți strategia generală de cooperare cu țările terțe, mai cu seamă ceea ce privește protecția regională, uh, strămutarea, returnarea și uh, ce înseamnă toate cazurile legate de migrație și ce strategie va exista în zonele de conflict, cum ar fi Libia și Siria. Siria. Apoi se explice cum va crea o abordare co- uh, completă a migrației cuprinzătoare, incluzând canalele legale de migrație, așa cum a spus și președintele Juncker la Parlament, în fața Parlamentului. Apoi o analiză detaliată a finanțelor pentru ministerele de interne care sunt cheltuite în acest context, inclusiv fondurile de urgență pentru a uh, lupta împotriva traficului, uh, traficului la frontieră, și uh, pentru a finanța politica externă și dezvoltare a Uniunii Europene. Apoi se explice cum se va asigura că există o implementare eficientă a uh, politicii comune de sprijin pentru azil și a garanta standarde comune eficiente pentru primirea uh, migranților, proceduri Uh, și așa mai departe în Uniunea Europeană, protecția celor mai vulnerabili uh, și integrarea socială a refugiaților și Comisia să ne spună în ce măsură dorește să declanșeze proceduri de încălcare pentru statele care nu respectă această legislație. Întrebările orale vor fi adresate la plenara noiembrie 2, va urma apoi o dezbatere, iar rezoluția respectivă va fi Uh, pusă în discuție la plenarea din decembrie, conform regulii 128.5. Grupurile politice vor fi uh, invitate să pregătească cu secretariatul proiectul de rezoluție. Iată, dragi colegi, care este textul și vreau să facem așa, având în vedere că vom avea la plenară o dezbatere completă, nu vreau acum să dezbatem din motive uh, lesne de înțeles. Așadar, dacă colegii, bineînțeles, doresc să comenteze, pot să o facă eventual uh, coordonatorii, dacă într-adevăr simțiți că este justificată intervenția dumneavoastră. Unii colegi chiar au spus că doresc să ia cuvântul, așadar, nu avem o ordine, dar domnul Kerkov, de exemplu, îi dau cuvântul acum imediat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe scurt, vreau să subliniez de ce mi se pare acest exercițiu atât de important din mai multe puncte de vedere. În primul rând, sprijin pe deplin inițiativa aceasta, însă sunt cumva îngrijorat în ceea ce privește modificările competențelor uh, Frontex pentru operațiunea Triton și programul mare Nostrum este foarte clar că există niște lacune care persistă. Anumite guverne au arătat că a ușura accesul în Mediterana și mai cu seamă ajutarea și salvarea oamenilor care se găsesc uh, pe mare în diverse situații, poate că nu este o idee foarte, foarte bună asta. Ar putea uh, chiar să încurajeze oamenii să pornească în aceste aventuri atât de periculoase și să traverseze marea. Și trebuie să nu uităm ce ne dorim aici până la urmă. Bineînțeles că nu dorim ca oamenii să moară în apele europene. Nu pot să susțin o astfel de abordare. Voi continua să susțin ceea ce am spus dintotdeauna, și anume că trebuie să facem uh, mult mai mult uh, în ceea ce privește cauzele inițiale ale acestui fenomen, să-i atacăm pe acei criminali și traficanți care fac astfel de lucruri, care încurajează oamenii să pornească și guvernele de multe ori închid ochii la astfel de comportamente. Mi se pare inacceptabil, v-am spus, ca noi, ca și remediu, Uh, să invocăm uh, aceste salvări. Însă, încă o dată, mi se pare că este într-adevăr un efort comun, nu trebuie o singură țară sau două țări să suporte numai ele singure această mare, mare răspundere în această regiune. Trebuie, într-adevăr, să lucrăm împreună. Și nu trebuie să existe lacune și de, uh, de, lucruri diferite. Da, domnul președinte întrerupe da, n-aș vrea să avem o listă foarte lungă. Din ce cauză? În primul rând, la 9.45 aș dori să votăm. Apoi v-am spus că nu doresc să avem acum o dezbatere, aș dori să avem comentarii mai cu seamă de la coordonator, dar și de la cei care inițial au spus că doresc să intervină și comentariile mi-aș dori să acopere așa Uh, un spectru uh, destul de larg. Este foarte clar că este un uh, domeniu foarte important, avem competențe directe, comunitetul nostru este adânc, direct implicat, chestiunea este foarte importantă pentru cetățeni, pentru toată lumea, nu subestimează nimeni aici, însă avem probleme de procedură. Trebuie să votăm o întrebare orală. Avem acord politic și deci trebuie să terminăm acest proces. Vot la 9.45, textul există putem, bineînțeles, acum să avem o mare dezbatere, interesul este foarte, foarte mare, de bună seamă. Însă, vă rog frumos, dacă interveniți, să vă mărginiți la o intervenție de maxim un minut. Și îi invit pe coordonator și pe ceilalți colegi care au cerut deja cuvântul să nu uite că avem la 9.45 votul. Dezbaterea propriu-zisă va avea loc la plenară și, bineînțeles, avem colegi care sunt uh, direct uh, implicați în anumite dosare, cum ar fi expertiza Frontexului. Așadar, Ghi, Brigitte, Zippel. Everyone's actually asked for the floor. Fapt, toată lumea a, a cerut cuvântul. Dragi colegi, îmi permiteți să fiu mai strict. Vă rog, Brigitte. Keep it to one minute, please. Un minut. Thank you very much. Ich kann, Mulțumesc. Denke ich ganz kurz Mă Voi putea fi foarte subcintă. Mai întâi de toate mă bucur că iată am reușit să ajungem la un consens cu toate Uh, grupurile. Am reușit să ne limităm la anumite aspecte esențiale și domnul Kirkhope uh, are dreptate când spune că mai există multe alte detalii care trebuie să fie clarificate în acest context al migrației și azilului. Dar, dat fiind faptul că, iată, avem nevoie, avem ne- acum o nouă, nouă comisie, e nevoie să stabilim clar o temă centrală de discuție care să ne permită să aflăm care sunt intențiile comisiei, noii comisii europene și care sunt uh, intențiile noului comisar. Uh, Cred că o mulțime de aspecte de detaliu vor apărea cu siguranță în cadrul dezbaterii din uh, plenară, dar și uh, în cadrul dezbaterilor de aici din LIBE. În cadrul uh, sau în rândul coordonatorilor am uh, discutat și va mai trebui să discutăm și despre alte aspecte ale politicii migratorii. Deci, iată, consider că acest document nu este neapărat un catalog complet al tuturor dezbaterilor noastre, dar reprezintă o bază bună de pornire a discuțiilor cu noua Comisie Europeană. For, uh, being brief. Next, um, Roberta Metzola. Roberta. Mulțumesc. Domnule președinte, foarte pe scurt, sunt de acord cu colegii care au spus că dezbaterea aceasta este una foarte importantă. Întrebarea orală asupra căreia vom vota acoperă toate aspectele pertinente. Iar grupul meu se așteaptă la o discuție cât se poate de concretă. Avem un comisar astăzi răspunzător cu un portofoliu exact pe acest subiect și așteptăm, bineînțeles, lucruri concrete. Dar și anul trecut am avut o dezbatere și o rezoluție cât se poate de bună și cred că rezultatele obținute după rezoluție nu au fost satisfăcătoare. Ne așteptam la mai mult. Acum, într-adevăr, ne așteptăm încă o dată la mai mult, adică la rezultate concrete. Și așa cum a spus Timothy Kirchhoff, nu poate doar un singur stat sau două să suporte toată această sarcină. Deci, măsuri concrete, propuneri despre cum să putem împărtăși această sarcină. Mulțumesc! Juan și apoi uh, domnul Diaz de Negre. Juan, mulțumesc! Uh, Într-adevăr, suntem la început de drum cu Comisia Europeană și cred că este cât se poate de bine să avem această întrebare orală cu aceste 10 aspecte atât de importante și astfel putem să luăm pulsul la comisie despre modul în care comisia își dorește să abordeze toate aceste aspecte, solidaritatea, uh, protecția persoanelor și combaterea traficului, pe de altă parte. Însă aici un aspect foarte important este acela de a vedea în ce măsură putem să lămurim dacă după Lisabona există obligații pentru statele membre care se opuseseră integrării de pline piloanele 2 și 3 în domeniul JAI. Mă refer aici la obligațiile Regatului Unit, mai cu seamă pentru că primul ministru Cameron a spus că operațiunile de salvare pe mare ar trebui să fie descurajate. Pentru că ele, chipurile, nu fac decât să atragă traficul ilicit, ilegal. Deci, noi dorim aici o doctrină europeană autentică care să uh, includă și situația statelor care au făcut opt-out în domeniul acesta JAI și mă refer, bineînțeles, la Regatul Unit. Mulțumesc foarte mult, Juan, pentru că ai fost încă o dată foarte succint, doamna, domnul Diaz de Mera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trei comentarii pe scurt. În primul rând, sunt de acord cu colegii care spun că e vorba de o întrebare orală foarte importantă și trebuie să atragem atenția Consiliului și Comisiei asupra acestei importanțe maxime a subiectului. Apoi, punctele 1 și 5, de fapt, sunt identice, dar nu contează, pentru că, de fapt, insistăm asupra noțiunii de solidaritate care trebuie să se evidențieze aici. Și apoi, operațiunea Triton ar trebui să se uh, numească Tritonul cel mic. Micul Triton. De ce? pentru că, de fapt, este o aruncare de bani pe fereastră din punct de vedere bugetară, anvergura, durata și finanțarea acestui program, programel, sunt uh, ridicole. Nu are niciun fel de legătură această operațiune cu amploarea operațiunii Mare Nostrum. E vorba de controlul frontierelor și nu are nicio legătură aceasta cu dorința și nevoia de solidaritate. Deci această uh, operațiune ar trebui să fie complet revizuită și la plenare voi vorbi pentru că am multe de spun. Da, vedeți, chiar și într-o dezbatere scurtă putem să uh, spunem lucruri uh, exact la țintă. Nu e nevoie de mult timp pentru a spune lucrurilor pe nume. Foarte bine. Doamna Bjork este următoarea. Tack så mycket. Jag ska också fatta mig kort. Eh, vår koordinator... Vă mulțumesc, voi încerca să fiu subcintă. E evident că grupul GUE susține această întrebare cu solicitare de răspuns oral Trebuie să purtăm această dezbatere, trebuie să ținem cont de absolut toate aspectele implicate în această situație, de toate fațetele acestei uh, situații. E important să știm ce se va întâmpla cu Mare Nostrum. E clar că Triton nu va înlocui operațiunea italiană. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că responsabilitățile în Mediterana sunt împărțite. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană va reuși să protejeze mai multe, mai mulți refugiați care vin în Europa din zone conflictuale. Vă mulțumesc. Urmează domnul Coelho. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, sunt de acord cu inițiativa, cu textul, voi vota în, pentru, dar cred că pe viitor nu ar trebui să punem la fel de multe întrebări. Mă tem că aici avem prea multe întrebări. În momentul în care adresăm întrebări Consiliului și Comisiei și adresăm mai multe întrebări, le oferim celor reprezentanților celorlalte instituții europene posibilitatea de a răspunde la doar câteva dintre întrebările adresate de noi, deci pe viitor mai puține. Înțeleg foarte bine ce, ce spuneți. E adevărat ce spuneți. Însă, când vine vorba de o asemenea temă, cred că trebuie să punem mare presiune asupra celorlalte instituții europene și să ne asigurăm că acestea ne oferă între răspunsurile necesare. Până în luna noiembrie, vă asigur că pe lângă presiunea internă pe care o vom exercita noi asupra Comisiei și Consiliului, nu va exista și o presiune externă. Dar aveți dreptate. Urmează doamna Winberg. Vă mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Membrii acestei uh, comisii par să nu înțeleagă exact ce se întâmplă în Mediterana. Uh, în loc să vină aici și să ne vorbească despre aspectele umanitare și soluțiile de urgență care nu vor funcționa niciodată, trebuie să ar trebui mai degrabă să discutăm despre ceea ce se întâmplă în realitate, așa cum a făcut și Consiliul în cazul uh, Libiei, spre exemplu, norocul, cu Consiliul care a venit cu soluții care ar trebui să fie cât se poate declare pentru ultimul idiot, nu-i așa? Uh, Cred că pentru a-i ajuta pe oamenii care se înneacă în Mediterana, ar trebui să acționăm mai degrabă în Libia, la sursă. Nu trebuie să ne axăm exclusiv pe aspectele umanitare și să închidem ochii la ceea ce se întâmplă în uh, statele de origine ale refugia- refugiaților. Știm că uh, Uh, din ce în ce mai multe mișcări islamiste apar într-o mulțime de, a, de state africane. Știm ce se întâmplă în Nigeria, uh, spre exemplu, sau în Mali. Știm cum mor oamenii acolo. Uh, știm care este puterea islamiștilor și tocmai de aceea trebuie să sprijinim Comisia în demersurile, demersurile sale. Trebuie să ajutăm statele de origine să se întărească și să le ajutăm să-și creeze propriile forme forțe de gestionare a granițelor. De asemenea, trebuie să oferim asistență refugiaților în statele lor de origine. Trebuie să monitorizăm mai bine, de asemenea, zona Mediteranei pentru a putea acționa mai rapid și trebuie să implementăm aceste acțiuni cu ajutorul statelor precum Libia și altele, alte state de origine. Doar dacă facem asta vom reuși să salvăm oamenii care se înneacă astăzi în Mediterana. Urmează Seraia. Soraia, îmi cer scuze. Vă mulțumesc și eu voi vorbi în suedeză. Vorbitoarea anterioară uh, reprezintă un partid de extremă dreaptă din Suedia. Mă sunt absolut convinsă că ați înțeles asta din uh, intervenția domniei sale. Sper că nu vă simțiți idioți așa cum vă făcea ea și sper să nu uh, o fi ascultat cu mare, prea mare atenție. Eu consider că aceste întrebări sunt un bun punct de plecare. Poate nu sunt perfecte, poate mai există și alte aspecte care ar fi trebuit să fie luate în considerare, Însă, în esență, trebuie să ne concentrăm asupra situației din Mediterana. Și ce se întâmplă în, e, în Mediterana? Din ce în ce mai mulți oameni se neagă acolo din pricina faptului că Mare nostru uh, se încheie, iar celelalte state membre nu au un mandat și n-au nici capacitățile necesare pentru a prelua activitățile Mare nostru. Prin urmare, e important să dezbatem această temă și să ascultăm propunerile Comisiei și Consiliului. Ceva trebuie neapărat să se schimbe. Trebuie să ne schimbăm în mod fundamental uh, politica de migrație. Stimați colegi, uh, iată situația în care ne aflăm uh, e una oarecum inconfortabilă, neconfortabilă. O dezbatere atât de importantă trebuie, iată, să fie concentrată. A, vreți să interveniți? Uh, aveți posibilitatea să o faceți, uh, dar după aceea încheiem, încheiem dezbaterea. Judith. Vă mulțumesc foarte mult. Eu voi fi foarte succintă. Vreau doar să repet cât de importantă este această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Uh, Asta cu atât mai mult cu, iată, cu cât, iată, de curând, la granița de sud a Spaniei au avut loc evenimente absolut dramatice. Drepturile fundamentale sunt acolo încălcate permanent, forțele sau autoritățile spaniole justifică încălcarea drepturilor fundamentale și ministrul de interne din Spania ne-a spus că situația aceasta persistă din 2005 încoace. Ei bine, e momentul să spunem cât se poate de clar că în Uniunea Europeană drepturile fundamentale trebuie să fie respectate în toate statele membre. Trebuie să sancționăm ceea ce se întâmplă în uh, Spania și aiurea în momentul de față. Tocmai de aceea vroiam astăzi să vă atrag atenția asupra intențiilor uh, autorităților spaniole în ceea ce privește ceea ce se întâmplă la granița de sud. Teresa, n-am auzit pe nimeni din partea verzi, verzilor, prin urmare îți dau cuvântul. Da, mulțumesc. Vreau doar să spun că autoritățile spaniole sunt, au fost alese de către cetățenii uh, Spaniei, Spania nu încalcă absolut uh, în niciun fel drepturile fundamentale, cercetările sunt în curs, nu vroiam decât să subliniez lucrul acesta și anume că Spania respectă drepturile omului. Aveați dreptul la replică aici. Dar bine, haideți să trecem acum la vot. Dezbaterea va avea loc în plenară. Dezbaterea de astăzi a trebuit să fie concentrată, nu e neapărat cea mai fericită situație, dar trebuia să o facem și pe asta. E clar că uh, ne dorim ca pe viitor Parlamentul European să ghideze practic discuțiile pe marginea acestui subiect și sper din tot sufletul că vom face asta în cadrul plenarei. Tocmai de aceea, de acum înainte, va trebui să purtăm în continuare dezbateri între noi pe marginea, pe marginea subiectului pentru a putea avea o poziție cât se poate declară la plenară. Dar haideți să trecem acum la vot, la votul pe marginea acestui uh, text. Yeah, I, I suspect, I, I just had the feeling voting cards are going to go missing this. Am senzația că cartelele de vot nu sunt cu, cu toatele disponibile. Bine, haideți să vă întreb cine nu are car, cartela la vot, de vot uh, asupra sa. Vă rog frumos să-mi spuneți de la bun început. Bun. Vedeți, senzația mea inițială a fost potrivită. Uh, Văd, am văzut de la bun început multe fețe vinovate uh, în sală. Mi-am, mi-am dat seama. Bun, haideți, votăm prin ridicarea mâinilor. Nu cred că acest text este neapărat unul controversat. Prin urmare, putem vota uh, așa în maniera clasică. Domnul Coelho spunea că poate avem prea multe întrebări aici, poate are dreptate, dar cred că, pe ansamblu, textul nu este unul con- controversat. Prin urmare, putem să renunțăm la votul electronic. Sunteți de acord? Sunteți de acord cu propunerea? Bun, perfect. Cine e pentru? Okay. Uh, who's against? Cine e împotrivă? Nu, trebuie să numărăm. Prin urmare, cine e pentru? Give the secretary a chance to count. Asta pentru ca secretariatul să vă poată număra voturile. It's better just to say who's against and count those, no? I know. I only thought of that. Cred că ar trebui mai degrabă să numărăm voturile împotriva, ar fi mai simplu, dar abia acum mi-a trecut prin cap. Who's again? Cine e împotrivă? We have some... Any abstention? Abțineri? Juan, nu te abții. Era, era să avem o abținere, să avem parte de o abținere, dar totuși. 51, voturi pentru și 4 voturi împotrivă și nicio abținere. So we move on to the... Vă mulțumim, mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi acum. Colleague, we move on to item 7. Punctul 7 de pe ordinea de zi, tratamentul legal aplicat persoanelor, indiferent de religia sau credința lor, uh, handicapul de care suferă vârstă sau orientare sexuală. Okay. So colleagues, um, as you know, the Commission published... Stimați colegi, știți că Comisia Europeană a venit cu o propunere de directivă Okay, colleagues, we're just going to pause for... Stimați colegi, facem o pauză de câteva secunde. Raportoarea este uh, pe drum.

colleagues, um, our rapporteur is here now. Stimați colegi, raportoarea mi s-a alăturat între timp. Vă mulțumesc pentru răbdare. Putem trece acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Vă rog, stimați colegi, pe cei dintre dumneavoastră care sunteți interesați de această dezbatere să vă așezați și să fiți liniștiți. Deci știți că uh, Comisia Europeană a propus o directivă cu privire la tratamentul legal uh, Uh, a persoanelor, indiferent de uh, credința sau uh, handicapul sau vârsta sau orientarea lor sexuală. În aprilie 2009, Parlamentul a adoptat o prima sa, o primă poziție în primă lectură și în al șaptelea mandat legislativ Domnul Romeva Rueda era raportor pentru această directivă orizontală, iar noua raportoare este Ulrike Lunacek, care tocmai a intrat în sală. Ulrike, te rog să ne prezinți ce s-a mai întâmplat. O să avem o reacție și din partea președinției italiene și, de asemenea, una din partea Comisiei. Dar cred că ar fi mai bine să dăm mai întâi de toate cuvântul președinției. Deci, stimată doamnă Viglieta, aveți cuvântul mai întâi de toate pentru a ne spune poziția președinției. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru că iată îmi dați ocazia să vă prezint poziția președinției italiene pe marginea acestui subiect. În ultimele luni au avut, uh, s-au făcut foarte mulți pași în, înainte în uh, asupra acestui dosar, în contextul acestui dosar. Dosarul în sine este unul uh, foarte complex și există multe aspecte ale sale care trebuie să fie în continuare îmbunătățite. Uh, Știți prea bine că această directivă este mai complexă decât toate actele legislative care au fost uh, promul, promovate pe, și promulgate pe marginea acestor subiecte. Președințiile uh, care au precedat președinția italiană au uh, avut, uh, au, de, au avut demersuri constructive, unele președinții s-au concentrat asupra tratamentului egal pentru persoanele cu handicap, alte președinții s-au concentrat asupra tratamentului echitabil aplicat vârstnicilor, uh, președinția greacă a făcut uh, multe eforturi la rândul său și am asistat în demersurile sale președinția greacă, S-a discutat mult despre definiția care ar trebui să fie clarificată, de, definiția conceptului de handicap, uh, definiția conceptului de tratament ar trebui de asemenea clarificată și s-au, s-au făcut eforturi în acest sens în trecut. Mai există patru aspecte care sunt în continuare deschise. Este vorba de aspecte asupra cărora în Consiliu nu există în continuare un consens. Știți prea bine că articolul 19 cer, cere consens la nivel de uh, state membre. În ceea ce privește măsurile anticipatorii, uh, de anticipare în ceea ce privește uh, handicapul, de asemenea, există probleme. Există probleme legate de subsidiaritate, de asemenea, și uh, mai există probleme legate de uh, siguranța juridică. Bine, pornind de la aceste teme care trebuie să fie în continuare discutate, am constituit grupuri de lucru pe marginea lor și pornind de la declarația noului președinte al comis Comisiei, ne-am concentrat asupra două aspecte, și anume, în primul rând, diferențierea între soluțiile solide cu privire la uh, aceste probleme și, de asemenea, uh, ne-am concentrat asupra a caracterului de accesibilitate. Anul trecut, Comisia Europeană a venit cu o propunere cu privire la accesibilitatea, dar uh, respectiva propunere nu a fost încă promulgată. Trebuie să vedem ce mai ce va face noua Comisie Europeană. În același timp, uh, Uh, controlul, supravegherea este esențială și în acest sens trebuie să vedem ce anume au de gând să facă statele membre pentru a asigura că mecanismele de supraveghere sunt într-adevăr uh, uh, complete și complexe la nivel european. Pe lângă aceste aspecte, două aspecte, și anume handicap și monitorizare sau supraveghere, președinția italiană uh, și ar dori ca uh, textul să fie parcurs din nou după atâția ani de discuții, s-ar putea ca linia generală a directivei să se fi uitat între timp. Am spus, dosarul este unul foarte complex și uh, s-au purtat multe dezbateri pe marginea sa. Uh, poate că mm, linia directoare a fost între timp distorsionată oarecum și tocmai de aceea cred că ar trebui să reparcurgem textul. Uh, și în al doilea rând, președinția italiană își dorește să coopereze mai strâns cu uh, Consiliul pentru a putea uh, convinge toate statele membre să renunțe la temerile și reținerile pe care le mai au, cel puțin unele dintre ele. În plus, îmi doresc sau președinția italiană își dorește să poartă în continuare dezbateri la nivel înalt pe marginea acestui subiect. În decembrie, spre exemplu, vom avea o astfel de întâlnire oficială în care vom dezbate motivele pe care le invocă în continuare Consiliul pentru a nu aduce, pentru a nu ajunge la un la o soluție finală. Am spus, uh, Există în continuare temeri, rețineri la nivelul unor state membre, pe marginea unor detalii însă. Obiectivul de ansamblu, per ansamblu al acestui act legislativ, nu este pus sub semnul întrebării de absolut niciunul dintre state statele membre. Și tocmai de aceea le cerem acum statelor membre să se exprime și să ne ofere Uh, prin uh, informare posibilitatea de a reacționa, de a veni cu alternative care să poată, într-adevăr, uh, elimina toate temerile existente. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc la rândul meu. Vreau să vă spun ceva, dar v-am văzut că ați începe să tuci, tușiți. Da bine, în momentul în care statele membre vorbesc despre directive, toate statele membre sunt de acord cu obiectivele generale. Dar nu știu uh, ce anume înseamnă această declarație. Bine, poate doamna raportor ne va explica mai bine. Pare rău că, iată, continuați să tușiți. Domnul Aldevera de la Comisie. Thank you, Mr. Chairman, and uh, good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Intervenția mea este foarte simplă. Voi confirma ceea ce știți deja, și anume Comisia și-a exprimat angajamentul politic clar față de adoptarea acestei directive. Noi credem că această directivă este necesară, credem că propunerea este bună și uh, dacă este necesar să fie ameliorată, poate fi ameliorată. După cum știți, președintele Juncker a explicat aici în Parlament că va încerca să convingă statele membre reticente din Consiliu să uh, o adopte, să o aprobe în Consiliu, iar uh, comisarul pe, doamna comisar Vera Iurova și-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a lucra pe acest dosar pe care îl consideră prioritar pentru mandatul său. Am dorit de asemenea să facem referire la președinția uh, italiană. Președinția italiană a făcut o treabă extraordinară în circunstanțe foarte grele. Am lucrat în strânsă colaborare și, uh, de asemenea, ne-am bazat și pe munca președințiilor anterioare pentru ca textul directivei să fie cât mai bun din perspectivă tehnică. De asemenea, am avut plăcerea de a ne întâlni cu doamna Lunacek, vicepreședintă Parlamentului European, și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu ea în continuare în viitorul apropiat. Dar aș dori să mai subliniez câteva aspecte din acest dosar. Cred că este important uh, să uh, remarcăm și uh, ce raportori din umbră au fost selectați aceștia arată cât de interesate sunt diferitele grupuri din Parlament de acest dosar. Și un ultim punct ar fi să vă rugăm să ne susțineți în viitorul apropiat. După cum știți, Parlamentul European a cerut această directivă, a susținut întotdeauna Comisia în munca sa și aș dori să vă amintesc că doamna uh, Buitenberg a făcut o treabă extraordinară care a dus la o adoptare a rezoluției cu o majoritate foarte confortabilă. Sigur că nu doresc să uit nici munca raportorului anterior, domnul Raul Romeva Irueda. Credem că dacă directiva va fi adoptată într-o zi, va fi pentru că Parlamentul European a făcut eforturi considerabile pentru a susține Comisia și adoptarea textului în Consiliu. Așadar, vă rugăm să continuați tot așa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Haideți să trecem acum la doamna raportorul Ulrike Lunacek. Ulrike, mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Da, în calitate de nou raportor pe acest subiect, mă bucur că textul a ajuns acum pe ordinea de zi și vreau să mulțumesc președinției italiene care a făcut mari eforturi pentru a-l promova. De asemenea, vreau să mulțumesc Comisiei pentru susținere și pentru cooperarea din trecut. Întrebarea esențială pentru mine este acum de ce unele state membre nu înțeleg principiul egalității care trebuie stipulat și implementat. Pentru că este în tratate și am înțeles ce a spus doamna Vilieta din partea președinției și știu că dumneavoastră credeți în acest principiu, dar, după cum a spus și președintele, uh, toate statele uh, sunt de acord cu principiul antidiscriminării. Întrebarea este de ce nu se fac progrese? Și impresia mea, după ce am urmărit dosarul în ultimii, în ultimii ani, este că nu mai e vorba de chestiuni tehnice, nu mai e vorba de claritate juridică, nu mai e vorba despre un detaliu sau altul. Dacă comisia spune că textul poate fi ameliorat, da, așa este, dar nu asta este ideea. Ideea este voința politică și asta a fost arătată de președinția italiană și de alții înaintea președinției italiene. Întrebarea este cum facem ca guvernele reticente să uh, se deblocheze. Și aș avea câteva exemple. Nu sunt chestiuni tehnice, dar sunt chestiuni de politică și, după cum am spus, politica este o chestiune de realitate. În directiva ocupării, toată lumea, indiferent de uh, criteriile pentru care ar putea fi discriminat, trebuie toată lumea tratată egal. Este un fapt. Deci de ce mai este o problemă atunci? Dacă o persoană din motive de rasă, culoare sau competențe poate să dea în judecată o discotecă dacă nu este primit acolo pentru discriminare, dar o persoană în scaun cu rotile sau un cuplu homosexual nu poate să dea în judecată respectiva discotecă pentru că nu îi primește. Este practic o discriminare între diferitele grupuri discriminate. Și ce vrem noi este egalitate, așa cum este stipulată în tratate. Așadar, întrebările referitoare la mm, accesibilitate și așa mai departe, persoanele în scaun rulant au același drept de a merge peste tot neînsoțite, fără să ceară ajutorul cuiva. Aveam un coleg în Parlamentul Austriac, timp de mulți ani, era unul din principalii luptători. Era uh, o colegă în scaun cu rotile și a spus că pur și simplu nu vrea să o ajute nimeni când urcă o rampă Uh, cu scaunul ei electric uh, rulant pentru că rampa este prea abruptă sau că trebuie să meargă la toaletă și așa mai departe. Cred că Uniunea Europeană, inclusiv Consiliul, trebuie să aibă o poziție foarte clară față de acest lucru, pentru că cetățenii așteaptă de la Uniunea Europeană ca ea să-și trateze cetățenii egali în toate circumstanțele. Așadar, cererea mea față de membrii Parlamentului este următoarea. E important ca dumneavoastră, cei care sunteți din partide aflate la guvernare, acasă, să vorbiți cu uh, cei din guvern, să-i convingeți că e vorba de drepturile cetățenilor. Este vorba de ceea ce spunem noi tot timpul în campaniile electorale spunem cât de important e acest lucru și cum fiecare cetățean european are dreptul la tratament egal. Și uite că nu dăm rezultate. Nici Comisia, nici Consiliul. Și apoi ei sunt cei care vin și spun că Uniunea Europeană nu face ce trebuie, dar iată că acum este exact pe dos. Aș dori să trec acum la niște aspecte diferite, dar asta este ideea principală. E vorba de egalitate, de nediscriminare în toate domeniile și este vorba de a nu-i discrimina pe unii și a da drepturi altora. Ceea ce se întâmplă deja în directiva privind ocuparea, în directiva antidiscriminării pentru uh, rasă, care se referă și la serviciul la, accesul la bunuri și servicii. Și am spus-o, dacă ești discriminat din cauza rasei, din cauza culorii pielii și poți da în judecată în această bază, atunci po- trebuie să ai aceleași drepturi și uh, în legătură cu alte tipuri de discriminare. Mă bucur că noul președinte al Comisiei, Juncker, a făcut o declarație clară conform căreia acest, acest lucru este prioritar pentru el și că doamna Jurova de asemenea consideră subiectul prioritar. Deci am încredere că vom beneficia de un sprijin puternic din partea Comisiei de asemenea, sper că nu doar președinția italiană, ci și uh, președinția letonă va fi de partea noastră. Și poate încă ceva. Uneori, unele guverne, a fost guvernul german timp de mulți ani, de exemplu, aduc argumentul că ă, costă prea mult. Sigur că da, accesibilitatea, mai ales pentru persoanele în scaune rulante, costă. Dar vorbim despre oameni în scaun cu rotile, dar ce înseamnă dacă uh, un tată sau o mamă are un copil mic într-un cărucior? și pentru ei e greu să aibă acces în anumite locuri unde sunt trepte. Deci, e un lucru de care avem nevoie cu toții. Sigur că da, costă. Dar care sunt costurile dacă oamenii sunt discriminați? Acest lucru cauzează dificultăți. Ă, oamenii nu își trăiesc așa cum trebuie viețile, viețile private, dar și viețile profesionale. Nu se pot bucura de ele pe deplin. Nu-mi place acest argument, dar unor trebuie folosit. Și unor trebuie folosit pentru că uh, este un cost al societății și un cost și pentru economie, dacă vreți. Pentru că oamenii care au talent, care au potențial, dacă nu își pot trăi viețile pe deplin, inclusiv viețile profesionale, din cauza discriminării discriminarea în privința accesului la bunuri, și servicii, atunci avem cu toții de suferit. Trebuie să se țină cont de acest lucru. S-a făcut un studiu, s-a făcut o evaluare de către Parlament și trebuie să mergem mai departe și să vedem care sunt costurile neimplementării. Sunt convinsă, nu am acum datele la dispoziție, dar sunt convinsă că acestea ar fi aceleași, cel puțin cu costurile implementării. Deci, sigur, Costul e important, dar chiar într-o perioadă de criză nu trebuie să permitem guvernelor să uh, utilizeze drept pretext discriminarea. Bun, m-am să mă opresc pentru că vreau să-i ascult și pe ceilalți și mă scuzați că am venit cu oarecare întârziere, dar vreau să mulțumesc înainte de asta Comisiei și președinției italiene, mulțumesc parlamentarilor care colaborează și aștept cu nerăbdare să discut cu colegii ca să vedem cum putem să punem în mișcare aceste guverne care sunt încă reticente? Cum facem să le convingem că egalitatea nu e doar un principiu, ci un drept de zi cu zi pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană? Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, Ulrike! Așadar, toți raportorii din umbră sunt aici ca să disecăm ce a spus președinția și ce a spus comisia. Știu că doamna Vilieta de la președinția italiană a început uh, să tușească necontrolat când uh, făceam eu o remarcă. Nu voiam să pun o întrebare, ci voiam să spun că președinția totdeauna ne asigură de garantarea obiectivelor și principiilor. Doamna Lunacek a făcut și ea o remarcă similară, deci cred că ar necesita un răspuns până la urmă ne interesa progresele practice făcute de președinție. Înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră, care sunt cu toții aici, am să vă dau dumneavoastră întâi cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Tratamentul legal și nediscriminarea sunt esențiale în Uniunea Europeană și trebuie să facem tot ce putem ca să le respectăm. Lucrăm la acest dosar și mai sunt totuși probleme. Obiectivul uh, acestei directive este să garanteze accesul egal pentru persoanele, uh, pentru toate persoanele, indiferent de uh, orientare sexuală sau alte criterii. Și cred că nu uh, își atinge obiectivul. Directiva lasă mult loc pentru competențele naționale, atinge obiectivul de a stabili standarde de combatere a discriminării, dar cred că trebuie să susținem o promovare De aceea sper că trebuie să încheiem uh, lucrul la acest instrument și sper că chestiunile de procedură nu uh, ne vor împiedica să oferim cetățenilor un tratament echitabil. În plus, doresc ca președinția italiană să rezolve acele probleme nerezolvate și sunt de acord cu președinția că trebuie să avem un sistem de monitorizare a implementării reale a directivei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Boni. În primul rând, doamna Corața Bil din partea PP, raportorul din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, și eu salut faptul că președinția italiană are bunăvoința și face eforturile de a elimina blocajul din Consiliu și că începem discuțiile chiar astăzi. Sigur că împărtășim principiile și valorile acestea, dar chiar mai e cazul, după atâția ani, să spunem că le împărtășim nu ar trebui să fie evident că în Uniunea Europeană ne opunem discriminării și suntem pentru un tratament egal? Cred că e momentul să trecem la următorul nivel și anume să evaluăm problemele reale din Consiliu și să le e, eh, rezolvăm. După cum a spus doamna raportor, în 2009 am adoptat în Parlament o, un aviz, o poziție pe acest subiect. Deci aș dori să rog președinția italiană care spune că acum va redeschide o dezbatere completă uh, și că vor reevalua tot. Aș vrea să întreb, ați ținut cont de poziția Parlamentului de acum șase ani? Vă gândiți să o luați în calcul și în ce măsură? Ați spus că vă veți concentra asupra două chestiuni, ceea ce e foarte bine diferențierea dintre acces și eligibilitate. Sigur că aș vrea să înțeleg mai bine cum anume. Înțeleg că sunt probleme legate de costuri, de fapt, asta este problema, costurile în unele state membre, costurile legate de subsidiaritate, împărțirea competențelor, dar cred că nu putem să comparăm valoarea cu costurile. și subiectul acesta trebuie tratat în primul rând. Cred că dezbaterea din Parlament trebuie să se concentreze și aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul și raportorul în umbră pe uh, deblocarea acestui uh, blocaj. Încurajez președinția italiană să o facă. Ați spus că în 11 decembrie aveți o reuniune de nivel ministerial, dar este aproape de sfârșitul președinției. Eu sper că această reuniune de nivel ministerial să nu fie un început de discuție, ci o propunere concretă referitoare la domeniile în care credeți că se pot face progrese. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Corața! Sigur că sunt costuri, a spus-o și doamna Lunacek. Acum are cuvântul pentru SND doamna Guillaume, raportorul din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mă bucur de declarațiile de la începutul acestei dezbateri, atât din partea președinției italiene, chiar dacă nu sunt uh, de o părere atât de clară, nu împărtășesc părerea doamnei cu progresul fenomenal făcut, dar sunt de acord cu ea în ceea ce privește dificultățile specifice ale acestei directive. Am ascultat și eu întrebările, am înțeles chestiunile legate de sfera de aplicare, și sunt uh, de acord că Parlamentul și Comisia trebuie să ajute Consiliul să progreseze. Dar cred că nu trebuie să ne blocăm în legătură cu anumite elemente și anume această atitudine de uh, plictiseală cu care ne confruntăm după șase ani de blocaj uh, și într-un context în care încep să se sedimenteze faptele de discriminare și să crească tot mai mult. Se vorbea de chestiunile de handicap, spunea Ulrike, dar cred că se pot enumera și multe alte cazuri de discriminare în lumea aceasta. Cred că după alegerile europene s-a văzut că e nevoie de o legătură, de o Europa care să vorbească despre protecție, despre combaterea discriminării și din punctul meu de vedere, ar fi extrem de delicat, chiar mai mult decât atât, să ne imaginăm că nu putem progresa. Nu ne putem imagina la ce, ce putem spune cetățenilor noștri despre un astfel de impas acum când criza uh, s-a acumulat, uh, sunt tot mai multe dificultăți și iată că ar fi momentul ca Uniunea Europeană să arate ce face pentru cetățeni. Deci plus valoarea este clară. Aș avea două idei în primul rând, statele membre utilizează unele argumente cum ar fi costurile pentru a justifica acest blocaj. Eu sunt de acord cu ce a spus Ulrike, cred că sarcina probei e foarte importantă și aș zice că ar fi bine să se mm, calculeze costul uh, lipsei accesibilității. Să nu avem doar o dezbatere morală, ci și o dezbatere extrem de concretă în ceea ce privește accesul la anumite servicii, accesul la sănătate, accesul la uh, ocupare, accesul la locuință. Și este, sigur, uh, important să se calculeze aceste costuri, numai ca să se arate că este necesară directiva aceasta. În al doilea rând, ce mai voiam să spun, au fost mulți ani de blocaj și sigur că mai trebuie să se lucreze la Coreper și la EPSCO, dar m-ar interesa care e marja de manevră pe care o mai avem la dispoziție ca să mai progresăm. Fostul comisar pe justiție vorbea de o cooperare consolidată în legătură cu această directivă. Este oare o ipoteză mm, credibilă? Ar putea duce la o deblocare? E un rău necesar? Este posi o posibilitate până la urmă, aș vrea să putem aborda chestiunea și din această perspectivă. Mulțumesc! Mulțumesc, Silvi. În numele liberalilor are cuvântul Sofie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc reprezentanților președinției italiene și, uh, comis și ai Comisiei Europene pentru susținerea în acest dosar. Sunt raportor din umbră la acest raport, uh, nu din mandatul anterior, dar de acum două mandate. Probabil că e unul dintre cele mai uh, îndelungate dosare din Uniunea Europeană. Cred că au spus-o și alți colegi. De aceea ce a spus reprezentantul președinției italiene este că toate statele membre au același obiectiv, dar uh, mie mi se pare că nu au același obiectiv. Cât de greu poate fi? Parlamentul a adoptat o poziție în martie 2009. N-au decât să facă copy-paste și să o adopte. care e problema? Haideți să nu ne mai prefacem, nu sunt dificultăți tehnice în acest dosar, ci există o lipsă de voință politică. Haideți să recunoaștem ce se întâmplă. Din 2008, de la propunerea inițială, realitatea politică, climatul politic s-a schimbat și foarte multe partide care sunt acum la guvernare fac obiectul uh, unor presiuni uh, exercitate de uh, partidele populiste, rasiste, misogine, homofobe, anti-țigani, antisemite, am mai spus islamofobe, poate. Vă dați seama despre ce e vorba. Asta e atmosfera politică acum. O să verific în procesul verbal dacă că am fost destul de completă. Oare asta e, nu asta e realitatea? De fapt, nu de aia se tem guvernele să ia măsuri? Eu cred că dacă uh, ar fi sincere, ar trebui să vină unul câte unul să spună exact ce poziție au. Pentru că dacă sunt de acord cu obiectivul de tratament egal, atunci foarte repede se poate rezolva problema într-o singură după amiază. După cum v-am spus, noi am început acest proces în 2008, acum suntem în 2014. Cam pe când se așteaptă statele membre să încheie acest dosar? Cât mai trebuie să mai aștepte cetățenii europeni? Am auzit că costul tratamentului egal pentru persoanele cu handicap e folosit ca pretext. În primul rând, Ulrike Lunacek, nu înțeleg cum Cineva care poate fi productiv și independent costă mai mult pentru stat decât cineva care are nevoie de ajutor din partea statului. Ce, ce argument este asta? E o porcărie. Nu e un argument valabil în privința tratamentului egal. Deci nu mai folosiți persoanele cu handicap ca țapi spășitor. Dar fiindcă am început acest lucru în 2008, cred că toată lumea putea să uh, adapteze uh, infrastructura de atunci și până acum, cu sau fără directivă, pentru că tot vorbim de adaptarea clădirilor, de clădirile noi, puteau să fie toate puse la punct din 2008. ce îi oprește? Și de ce statele membre au nevoie până la urmă de o directivă europeană ca să aibă un tratament egal pentru toți cetățenii lor? Tot vorbim de subsidiaritate. Alo, e vorba de un drept fundamental, ar trebui să se întâmple spontan, fără directiva europeană. Deci haideți să nu ne mai prefacem, haideți să lăsăm măștile, să terminăm cu vorbele dulci, haideți să adoptăm directiva pe modelul Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Sofie! Urmează acum Domnul Prezigones, vă rog. El fully supports this directive. Guengel sprijină pe deplin această directivă, însă trebuie să denunț o ipocrizie aici. Din partea Consiliului, dar și din partea Comisiei pe acest subiect. Elitele europene tot vorbesc despre și jură pe valorile europene, dar de fapt în realitate nu doresc deloc să aibă reguli constrângătoare și norme în materie legate deci de drepturile uh, omului. Iată de ce aceste probleme tărăgănate de-a lungul atâtor ani cu această directivă. Vreau să vă dau un exemplu sau două despre modul în care elitele europene văd uh, drepturile omului și tratamentul egal. egal. E vorba de memoranda uh, prin programul Troicii din anumite state membre. Mă refer la Grecia. Troica e compusă două trăimi, deci din uh, Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană, a impus Greciei o eradicare, o anulare a majorității ajutoarelor sociale pentru handicapați ceea ce reprezintă o încălcare flagrantă a articolului 21 din Carta Fundamentală a Drepturilor Uniunii eh, Omului din Uniunea Europeană, care este în vigoare. Iată, este foarte clar că aceste entități nu doresc să fie legate de astfel de norme și uh, reguli care sunt conținute, eh, de pildă, în directivă. Și apoi, în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă, care face obiectul unei alte directive care este deja în vigoare și de aplicare, Troica a impus guvernului Elen să reducă salariul minim pentru tineri sub minimul de subsistență cu 15% sub acest minim, astfel impunând o discriminare față de ceilalți angajați. Și să nu mai vorbim de faptul că e vorba aici de o directivă care este deja în vigoare, este de aplicare și să nu mai vorbim și de articolul 21 din cartă, Carta Drepturilor Fundamentale, care explicit interzice o astfel de discriminare. Așadar, este evident că lipsește voința politică și trebuie să denunțăm această ipocrizie. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Jurek de la ECR urmează. Mulțumesc, domnule președinte, vă vorbi în limba poloneză. Vreau să o felicit pe doamna Cech și pe doamna Invelt, dar și pe ceilalți colegi care au invocat soarta persoanelor cu handicap. Mă bucur că ați lansat acest uh, apel pentru a avea mai multă solidaritate față de aceste persoane, cu atât mai mult cu cât uh, noi la dieta poloneză uh, progresasem în acest sens pentru a ajuta persoanele handicapate să aibă un acces mai bun la diverse clădiri, la locul de muncă. Aș reveni la un alt aspect. Am uh, I-am audiat pe candidații la posturile de comisari europeni, am văzut uh, ce așteaptă ei de la acest post, care sunt uh, așteptările lor, mai ales în ceea ce privește persoanele LGBT, care de fapt reprezintă un consens în Europeană. Dar, de fapt, nu este adevărat. Nu avem un astfel de consens privitor la persoanele LGBT. Constituția unei țări, cum este Polonia, dar și Ungaria, demonstrează contrariul. Așa se întâmplă și în Lituania, referendumul care a avut loc în Croația apoi. Uh, și să nu uităm că, într-adevăr, în anumite țări s-a ieșit în stradă pentru că s-au adoptat uh, o serie de acte legislative pentru persoanele LGBT, Iar țările care se opun acestor principii nu se fac vinovate de discriminare discriminare. Nu este vorba de protecția familiei monogame, ca exemplu în societate care trebuie să fie cele care, într-adevăr, um, ghidează uh, viața noastră în societate. Nu e vorba de opțiune, ci de ceva obligatoriu. Iată de ce vreau să revin la un aspect. Ni se uh, ni, ni se impun aici niște drepturi, drepturi ale homosexualilor, dar asta stârnește zizania în Europa, asta creează diviziuni aici în Europa, dar și în rândul țărilor care doresc să ni se alăture și, în general, în comunitățile noastre. Și dacă dorim să impunem uh, aceste valori în țări cum ar fi Georgia sau Moldova, o să vedeți rezultatele. Uh, vorbim despre o comunitate de state democratice și nu uh, dorim să punem uh, în mișcare o comunitate de state care pune sub semnul întrebării moștenirea culturală, morală, etică a societății noastre europene. Mulțumesc, doamna Lorință. Mulțumesc foarte mult. Și eu mă alătur celor care au subliniat uh, caracterul urgent Uh, al punerii în aplicare a drepturilor uh, pentru persoanele cu dizabilități. Um, Societa, delegația Sociodemocrată a organizat o, delega, o conferință la Tallinn săptămâna trecută în ceea ce privește dreptul la demnitate. Nu e vorba numai de persoanele în cărucior, ci, uh, ci în general despre persoanele cu dizabilități sau cu handicap multiplu. Și noi aici la Parlament trebuie să încercăm să rezolvăm aceste probleme, pentru că nu e vorba numai de accesul la piața muncii pentru aceste persoane, dar sunt și alte persoane, persoane cu multiple dizabilități, care în fiecare zi, în viața de zi cu zi, uh, sunt afectate în demnitatea lor se confruntă cu multe, multe probleme. În multe țări statul nu intervine, familiile trebuie să suporte această situație. Autoritățile nu se simt obligate să ajute familiile, persoanele cu handicap. Sau uneori se dă numai minimul, dar care nu permite o viață demnă persoanelor cu handicap. Trebuie să subliniem încă o dată importanța demnității pentru toate persoanele, cu handicap, cu multiplu handicap, pentru toată lumea. Deci, avem o problemă economică cu integrarea pe piața muncii, dar nu e vorba aici numai de partea economică, ci e vorba aici, la urmă, de demnitatea umană. Mulțumesc foarte mult. Urmează Helga Stevens. Mulțumesc foarte mult. 10% van de bevolking uitmaken. 10%. Plus of... 10% din populație e reprezentată de persoane cu uh, dizabilități. Și dacă mai adăugăm aici aparținătorii, vă dați seama, grupa, grupul este unul mare, categoria este una mare, numeroasă, iar aceste persoane trebuie să fie considerate ca fiind persoane cetățeni cu drepturi de pline. Acest, uh, această directivă nu este perfectă, dar ar fi un pas înainte. Avem în plus nevoie de o modificare a modi- mentalității. Persoanele cu disabilități pot contribui mult la societatea noastră, dar trebuie să primească șansa să o facă. Cum anume le putem permite să, să, se, să contribuie la evoluția societății? Ei bine, asigurându-ne că toate obstacolele pe care persoanele cu handicap le întâlnesc în societatea noastră sunt eliminate. Eu cred că tocmai de aceea această directivă este atât de importantă. Și bineînțeles că toate prevederile acestea trebuie să fie cât mai concrete și să fie puse într-adevăr în aplicare. Vă atrag atenția asupra acordului ONU cu privire la persoanele cu handicap. Majoritatea statelor membre au ratificat deja această convenție. Asta înseamnă că Uniunea Europeană și Parlamentul European, iată, merg până la urmă mână în mână. Avem nevoie de acțiuni concrete, nu trebuie să ne limităm la vorbe. Bineînțeles, există legislație națională, există prevederi naționale diferite. E normal că tot ceea ce este înscris pe hârtie trebuie să fie pus în aplicare de către guverne. Fiecare stat membru trebuie să se transforme într-un uh, exemplu și să pună în aplicare toate măsurile pentru a putea vorbi despre o politică a incluziunii. Mulțumesc foarte mult, Helga. Urmează de fapt, urmează mulți colegi, mulți au, au cerut cuvântul, să știți. Acum încerc să închid această listă de vorbitori Domnul uh, Peter de Müller a cerut cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș spune câte ceva în uh, maghiară, pentru că colegii, colegul polonez a vorbit despre Ungaria. Uh, colegul meu polonez așadar a spus niște lucruri care mi se par, nu știu, de atât de învechite încât uh, e imposibil să le auzim în secolul 21. Nu există nici un fel de discriminare la nivelul uh, societății ungare. Societatea ungară nu uh, Um, elimină, practic, uh, familiile, tipurile de, alternative de familii, ci guvernul uh, ungar o face. Societatea ungară nu și-ar dori să excludă pe cineva și nu-și dorește să o facă, bineînțeles. Uh, cu toții ne opunem discriminării, iar dacă există o discriminare pe baza orientării sexuale, e clar că acest lucru reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale. Um... Mulțumesc, Peter. Domnul Iujajovski acum urmează. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, așa ca și colegul Iurek, o să vorbesc în limba poloneză. Cred că dacă am fi mai binevoitori față de aceste directive, ar trebui să punem accentul mai mult pe accesibilitatea pentru persoanele handicapate. Pentru că aici consensul într-adevăr există. Dacă Comisia venea cu, ar veni cu un uh, proiect de directivă care să vizeze promovarea persoanelor handicapate, drepturilor lor accesibilitate, eu cred că n-ar mai fi niciun fel de dezbatere aici. Nu s-ar opune nimeni. Eu în schimb, nu sunt deloc de acord cu cele spuse de anumiți colegi care vin aici și dau cu vina, dau cu, dau vina pe statele membre care vorbesc despre uh, discriminare și antisemitism. Nu, eu cred că trebuie să uh, nu uităm ce aduce tratatul uh, de la Lisabona, nu uităm tradițiile constituționale ale fiecărui stat și, deci, trebuie să plecăm de la premiza că drepturile fundamentale ale cetățenilor, drepturile familiei sunt respectate în statele membre. Avem niște tratate, avem Cartea Drepturilor Fundamentale, dar avem și tradițiile constituționale ale statelor membre. Și vreau să vă spun ceva cât se poate de clar. Pentru anumite state, este cazul și pol, cazul Poloniei, există anumite rezistențe față de această ideologie LGBT. Încă o dată, e vorba de o ideologie, iar noi vorbim despre drepturile familiei tradiționale. Nu e vorba de un model posibil uh, al coexistenței sociale. Nu, e vorba de cheia de boltă a civilizației europene de drept roman. Și nu trebuie să fiți deloc uimiți uh, când îi auziți pe croați, pe polonezi care uh, invită lumea să demonstreze, să coboare în stradă, pentru că nu, e vorba de promovarea unor valori fundamentale ale civilizației noastre. Câtă vreme directiva antidiscriminare uh, se va constitui într-un element care va impune statelor membre niște soluții care nu corespund deloc convingerilor lor proprii, vor exista conflicte. Însă, dacă punem accentul numai pe promovarea și drepturile persoanelor handicapate, atunci da, vom putea să promovăm. Să avansăm și să ajutăm deci aceste grupuri sociale. Și ca să revin la ce a spus colegul Iurec, nu există un consens uh, în ce privește ideile LGBT. Și, de fapt, uh, asta stârnește zizanie în Europa. Uh, duce la diviziuni. Asta nu ne va permite niciodată să progresăm. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dragi colegi, ar trebui acum să punem capăt uh, dezbaterii. Pot să încerc să fac un rezumat. Vă mulțumesc mult pentru intervențiile lor, iar pentru colegii uh, mai noi Uh, vreau să subliniez că da, ne găsim într-adevăr în plină competență a Comisiei. Silvia, ai un punct de procedură? Da, într-adevăr. Vreau uh, să vă întreb dacă se pot face declarații în această sală? Declarații atât de umilitoare pentru persoane, pentru ființe umane, care se pot simți uh, afectate, n-ar trebui oare cumva să există niște reguli foarte clare în ceea ce privește ce se poate spune în această aulă, ce se poate spune în această comisie pentru a nu uh, uh, fi în acest fel afectați, mă simt umilită, mi se pare că pierdem complet controlul, chiar îmi pierd pur și simplu capacitatea de a respira. Uh, Domnul președinte, da, cred că te referi la comentariile precedente care cred că într-adevăr sunt pline de ofense față de toată lumea și într-adevăr e adevărat, vorbești despre anumite comentarii aici. Doamna răspunde fără microfon. Da, dragi colegi, uh, da, nu, nu, nu, totuși nu vreau să deschidem o dezbatere. Katie, cred că ai spus foarte clar ce crezi și cred că și alți colegi sunt de acord cu poziția ta. Bun, dragi colegi, nu aș vrea însă să trecem sub tăcere aspectele pozitive din această dezbatere, pentru că, într-adevăr, e vorba de această directivă orizontală privind antidiscriminarea. Ar fi mare păcat, deci, să minimizăm punctele pozitive din această dezbatere Așadar, i-aș cere doamnei Lunacek să facă un rezumat al uh, discuției pe care, care tocmai am avut-o. Știm bine că avem o istorie îndelungată cu această directivă de la doamna Buitampec până la domnul Romeva I. Rueda. Știm bine care au fost uh, obstacolele, care au fost presiunile Uh, și care au fost problemele. Acum am ajuns la președinția italiană care lucrează din răsputeri în ciuda uh, obstacolelor. Progresul încă se face așteptat și mulți dintre noi dorim în continuare să avem această uh, directivă antidiscriminare în ciuda marilor probleme de la Consiliu. Mult uh, Multă muncă îi așteaptă pe raportori, pe raportorii din umbră. Dezbaterea va continua și va temi de toți, de noi toți aici, în această comisie, să ne facem treaba și să ne asigurăm că mașinăria uh, se va pune în mișcare, așadar aș da cuvântul doamnei uh, raportor să ne spună ce strategie are, cum vom avansa. Este clar că există și multe lucruri uh, interesante, pozitive, identificate de președinție Însă, bineînțeles, trebuie ca toată lumea să, să, să, să intre în acest joc. Îi dau cuvântul lui Ulrike ca să ne spună ce abordare se va avea aici la Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, dar înainte de a face acest rezumat, trebuie să mă adresez celor din sală, și anume domnul Iurec și domnul Ciovski, și să îi rog, de fapt, mai întâi de toate să citească textul pentru că vorbim aici despre accesul la bunuri și servicii. Vorbim aici despre faptul că absolut toată lumea ar trebui să aibă dreptul să închirieze un apartament fără să fie refuzat pe motivul orientării sexuale sau pe uh, motivul handicapului pe care dori, doritorul îl are. Despre asta în, vorbește directiva. Nu vorbim despre căsătoriile între persoane de același sex. Vă rog să citiți directiva și mai apoi vom vorbi. The second is LGBT rights. În al doilea rând, drepturile LGBTI TI nu sunt o ideologie. Persoanele cu orientări sexuale diferite există din totdeauna Până și unii uh, împărați uh, ai Imperiului Roman aveau o altă orientare sexuală. Aceste persoane sunt peste tot Uh, indiferent de regiuni, indiferent de religii, de ce spun asta, de ce există aceste persoane, pentru că orientarea sexuală nu este o opțiune. Uh, ființa nu, sau persoana nu poate decide de cine anume se uh, îndrăgostește. Asta îi se poate întreba, întâmpla copilului dumneavoastră sau nepotului dumneavoastră sau, uh, um, sau uh, surorii, fratelui dumneavoastră, până și părinții dumneavoastră ar putea ajunge la concluzia, la un moment dat, că uh, nu sunt neapărat atrase de persoanele de sex opus. ceea ce spuneți dumneavoastră, și nu vreau să fac discuția aceasta personală, practic mă ofensează pe mine în calitatea mea de uh, Uh, lesbiană declarată de 20 de ani, de 30 de ani, îmi cer scuze. Dumneavoastră îmi spuneți că eu nu ar trebui să mă plâng în momentul în care sunt dau, dat afară dintr-o cafe, uh, cafenea pentru că am ținut-o de, de mână pe partenera mea sau pentru că am sărutat-o. Asta se, s-a întâmplat în Austria. Nu mie, dar s-a întâmplat uh, altora. Deci asta înseamnă, de fapt, uh, declarația dumneavoastră dacă vă opuneți includerii drepturilor LGBT în această directivă împotriva discriminării. Dumneavoastră spuneți că această directivă este un instrument care impune ceva statelor membre. Nu înțeleg de ce spuneți că acest uh, text este un instrument de uh, impunerea unei ideologii. Ce ideologie există în spatele uh, persoanelor care se îndrăgostesc de cineva și uh, care doresc să își exprime dragostea fără să se teamă că părinții îi vor uh, repudia sau că vor fi dați afară din școli sau de la locul de muncă și toate astea din pricina faptului că s-au îndrăgostit de persoana greșită. Dumneavoastră vorbiți despre ideologie. Îl cunoașteți cu siguranță pe Robert uh, Bidrem, un uh, membru al Parlamentului uh, polonez. L-am întâlnit uh, de curând în Mexic la o conferință internațională a persoanelor LGBT. Ne-am întâlnit în Mexic și acolo Uniunea Europeană este considerată a fi un spațiu în care persoanele din această categorie sunt, uh, în, au toate drepturile pe care le merită. Pentru că există alte regiuni ale lumii în care persoanele din această categorie LBT Uh, nu au dreptul uh, ce să se căsătorească și să închirieze un, uh, o locuință. Vă rog frumos să renunțați la discuțiile acestea despre confruntările ideologiei. Vă rog să nu mai spuneți că Uniunea Europeană impune ceva statelor membre. Parlamentele dumneavoastră și guvernele dumneavoastră au acceptat Carta Drepturilor, uma, uh, drepturilor Omului, în care se spune clar că nimeni nu trebuie să fie discriminat pe motivul orientărilor uh, sexuale. Tratatul de la Lisabona a fost ratificat de propriile dumneavoastră guverne. Nu știu dacă erați pre- președinții ai uh, Parlamentului pe vremea aceea, dar guvernul polonez a ratifica tratatul de la Lisabona. Și atunci, ce vorbiți despre Uniunea Europeană? Și dumneavoastră sunteți parte integrantă a Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu încearcă să impună ceva statelor membre, ci vrem să ne asigurăm că statele membre asigură atât drepturile LGBT, persoanelor LGBT, cât și uh, drepturile persoanelor cu handicap sau uh, drepturile persoanelor care au o altă religie decât cea care e la ordinea zilei într-un stat sau altul. Noi încercăm să ne asigurăm că toate aceste drepturi sunt respectate. You can, you can, you can now do the drive bit in about 30 yes. seconds. Ai vreo 30 de secunde la dispoziție pentru a face rezumatul. Doamna Lunacek majoritatea celor care au intervenit au fost de acord în, cu, cu poziția mea, cu, cu ceea ce am spus la început. Prin urmare, voi putea fi uh, succintă. Sper că data viitoare și rap- uh, raportorul din umbră de la ECR va fi în sală și că vom putea uh, să ne asigurăm de sprijinul măcar unei părți din ECR. Eu îmi doresc ca Parlamentul European împreună cu președințiile care își doresc asta și am mare așteptări de la președinția italiană să mergem împreună îmi doresc să colaborăm cu acele părți, partide care se află la guvernare și care în continuare au reticențe. Vreau să discutăm cu aceste guverne, cu aceste partide și să rezolvăm, să, să eliminăm re, reticențele care există în continuare. De asemenea, trebuie să vorbim și despre costuri, să arătăm că nu costurile sunt importante, ci demnitatea este esențială. Mulțumesc foarte mult! Așteptăm acum din partea președinției o dovadă de progres. Ați auzit deja din partea Parlamentului European că ne dorim pași înainte. Nu, nu mai avem timp să votăm uh, cuvântul acum, dar uh, E clar ce anume își dorește Parlamentul și ce anume așteaptă de la președinția italiană. Vă mulțumesc, stimați con, uh, colegi. O problemă de un punct de procedură. Îmi permiteți? Intervenție din sală. Domnul președinte, nu, nu uh, vă permit, uh, închidem dezbaterea, vom mai reveni asupra ei, cu siguranță. Acum, de la o dezbatere foarte înfocată, trecem la formarea ofițerilor. Poate că nu e la fel de, de aprinsă sau că nu va fi la fel de aprinsă dezbaterea pe marginea acestui subiect, dar subiectul este uh, cu siguranță la fel de important. Uh, vom vorbi despre ce pol, uh, raportorul este în sală, dar haideți să vedem care este mai întâi de toate poziția Comisiei Europene. Commission first, no? Thank you very much. I want to hear much, the Commission Mr. first. No. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, honorable. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Bună dimineața tuturor. Într-adevăr, se schimbă radical subiectul dezbaterii. Dar dați-mi voie să vă spun că sunt foarte încântată de faptul că, iată, ne oferiți posibilitatea nouă Comisiei Europene de a prezenta care sunt motivele și elementele esențiale ale noii uh, propuneri a Comisiei cu privire la CEPOL. Anul trecut s-a vorbit foarte mult despre CEPOL. Din păcate, dezbaterile nu s-au uh, concentrat asupra sub, uh, substanței activităților uh, acestei academii sau asupra valorii adăugate pe care o are CEPOL. S-a vorbit mai mult despre fuziune și despre sediul CEPOL. Însă dezbaterile de anul trecut ne-au arătat clar nevoia de reformare a CEPOL și de îmbunătățire a eficienței acestei agenturi. Colegiuitorii au fost de acord că revizuirea uh, actelor juridice care guvernează activitatea CEPOL este necesară. Iată de ce poziția Comisiei este următoarea. Ne dorim să reformăm activitatea CEPOL și să o aliniem activității celorlaltor agenții. În același timp vor, dorim să punem la dispoziția CEPOL toate măsuri, um, măsurile și resursele de care are nevoie. În al doilea rând, dorim să clarificăm situația sediului care, CEPOL care va fi la Budapesta. În același uh, timp, ne dorim să revizuim uh, decizia Consiliului care astăzi stă la baza activităților CEPOL. Propunerea Comisiei se bazează pe eforturile de pregătire demarate în 2011 uh, și 2012 și care s-au concentrat asupra modernizării bazei juridice a activităților CEPOL. Această activitate a dus la o serie de rezultate, iar rezultatele obținute ne-au arătat cât de importantă este punerea în aplicare a unui program LETS, pe nume LETS și anume uh, European Law Enforcement Training Scheme. Acest uh, program trebuia să fie mai eficient. De asemenea, am înțeles cât de importantă este uniformizarea uh, Uh, responsabilităților, mandatului și pregătirii ofițerilor polițienești din Uniunea Europeană. Ca urmare a tuturor acestor uh, rezultate, am decis să uh, păstrăm independența CEPOL și să-i stabilim sediul în Budapesta, în același timp însă lărgind oarecum mandatul CEPOL și îmbunătățind sistem, schema sa de administrare. Propunerea pe care o face Comisia Europeană nu implică niciun fel de nouă povară financiară. Lucrul acesta este cât se poate de bine explicat în anexă. Uh, propunerea Comisiei uh, subliniază necesitatea respectării buge- disciplinei bugetare în conformitate cu comunicarea din 2013 a Comisiei cu privire la bugetul agențiilor descentralizare, descentralizate. Revenim acum la propunerea noastră. Dați-mi voie să vă spun că aceasta reflectă întru totul um, obiectivele Comisiei Europene și toate deciziile luate cu privire la activitățile agențiilor descentralizate și pe care de altfel le cunoașteți cu, uh, cu toții. Noi ne dorim în propunerea noastră să oferim mandatul juridic uh, potrivit CEPOL. Uh, de asemenea, ne dorim să oferim CEPOL resursele necesare pentru punerea în aplicare a eforturilor de formare în contextul comunicării pe tema LEDS de asemenea, ne dorim să îmbunătățim guvernanța CEPOL, sporind uh, eficiența și, uh, de asemenea, respectând principiile care sunt uh, incluse în comunicarea privind agențiile descentralizate. CEPOL trebuie să supravegheze coordonarea implementării LEDS. Tocmai de aceea CEPOL trebuie să poată crea și pune în aplicare și supraveghea programele de, from, from, uh, proga, programele de formare, fără însă a da la o parte sau a nesocoti programele naționale demarate în, cu obiectivul formării ofițerilor. Bineînțeles, uh, CEPOL uh, nu, sau noi, noul mandat CEPOL nu aduce niciun fel de atingere drepturilor naționale și sub, principiului subsidiarității. Toate activitățile GEPOL nu fac nimic altceva decât să complementeze practic programele na- naționale și să asigure o uniformizare, o a armonizare a activităților de formare. Din punctul de vedere a Comisiei, toți ofițerii polițienești, nu doar cei superiori, trebuie să fie informați cu privire și formați în utilizarea instrumentelor uh, juridice europene. Trebuie să îi uh, formăm atât uh, pe tineri cât și pe cei care au experiență în domeniul activităților polițienești, vamale și nu doar. Uh, Uh, și sper, sperăm că astfel cooperarea transfrontalieră va fi îmbunătățită în sensul combaterii uh, infracționalității transfrontaliere. În plus, Comisia își dorește ca această agenție să poată oferi formare specializată cu privire la uh, prioritățile Uniunii Europene în contextul, com, uh, în contextul combaterii criminalității, uh, spre exemplu, în contextul combaterii uh, spălării de bani sau traficului de ființe umane. Bineînțeles, aceste programe speciale de formare trebuie să se bazeze pe situația din statele membre. Această, acest program uh, LETS nu trebuie să fie văzut ca un fel de nouă atribuție a CEPOL, ci trebuie să fie considerată a fi o schemă care concentrează și cristalizează și uh, dezvoltă practic uh, activitățile CEPOL și valoarea adăugată pe care o aduce cu sine CEPOL. Sprem, uh, vrem ca acest program să ar, ducă la armonizarea, bineînțeles, a eforturilor, la sporirea cooperării, ținând cont, bineînțeles, după cum spuneam deja, de situația din diferitele state membre. Vorbeam despre guvernanță, dar dați-mi voie să vorbesc și despre responsabilitate. Există noi Uh, mecanisme de supraveghere parlamentară în acest uh, document și uh, parlamentele naționale, bineînțeles că nu sunt uitate în acest context. Știu că nu avem timp la dispoziție, voi fi și mai socintă decât îmi doream să fiu. Vreau doar să mai menționez câteva lucruri esențiale din punctul meu de vedere. Această propunere nu este o revoluție, este o evoluție care se bazează pe activitățile încununate de succes uh, ale agenției și pe arhitectura deja existentă. Comisia a considerat că caracterul bazat pe legăturile de rețea a CEPOL trebuie să fie conservat. CEPOL continuă să fie o să, se, se bazeze pe rețelele existente între academiile de poliție din diferitele state membre. Mă voi opri aici, sper că am menționat elementele esențiale ale propunerii și acum vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, am depășit mult timpul care ne stă la dispoziție. Uh, îi rog pe colegii care vor urma să fie cât mai subcinți cu putință, îi dau acum cuvântul Kingei. Uh. Am să încerc să fiu subcintă, mulțumesc domnule președinte. În Parlament am crezut totdeauna că formarea de calitate pentru uh, ofițerii legii este esențială pentru a combate infracționalitatea transfrontalieră. Și pentru acest obiectiv avem nevoie de uh, un uh, CEPOL uh, independent și uh, cu personal adecvat și puternic. A fost clar pentru noi toți că este nevoie de un cadru juridic aliniat la tratatul de la Lisabona și la noile ambiții stipulate în schema de formare pentru personalul polițienesc european. Așadar, vă mulțumesc pentru propunere, pentru ce am ascultat chiar acum. Cred că astfel avem o șansă de a moderniza temeiul juridic al CEPOL, de a-l alinia la schimbările introduse de tratatul de la Lisabona, inclusiv rolul Parlamentului European și al Parlamentelor Naționale, și să încredințăm CEPOL aplicarea principiilor noii scheme de uh, formare a personalului polițienesc. De asemenea, cred că este important ca principala arhitectură a CEPOL să rămână neschimbată, deci lucrăm îndeaproape cu o rețea de academii de poliție și aș dori aici să menționez anumite aspecte. Cred că pentru a asigura eficiența uh, CEPOL-ului, resursele sale limitate trebuie concentrate asupra câtorva domenii tematice, cu plus valoare transfrontalieră legate de uh, securitatea de, uh, strategia de securitate internă și prioritățile identificate de instituții. Așadar, la CEPOL trebuie să se pună accentul pe o atitudine pragmatică și orientată spre viitor, care să identifice măsurile necesare în viitor pentru uh, formarea în materie de aplicare a legii. Aș dori să subliniez uh, și faptul că trebuie menținute uh, Uh, drepturile fundamentale ale CEPOL, iar chestiunea criminalității emergente, cum este uh, infracționalitatea financiară, de exemplu, trebuie consolidată. Cred că trebuie susținut uh, rolul de coordonare și sprijin al CEPOL și CEPOL trebuie să primească suficiente resurse pentru a putea coordona formarea în materie de aplicare a legii. Trebuie să existe formare pentru funcționari și nu numai. Și după cum uh, am spus, eficiența e foarte importantă, trebuie să se evite duplicarea, să se pună accentul pe calitate, pe calitatea formării și să se utilizeze cât mai bine banii contribuabililor. Așadar, uh, Șepolul a făcut multe ca să-și dovedească rentabilitatea. Agenția operează de patru ani cu un, modest destul de, cu un buget destul de modest și personal uh, neadecvat, insuficient, adică. Cred că e important să explorăm fondurile europene pentru dezvoltarea de capacități și cred că cercetarea ar putea să fie mai bine canalizată. Sigur, e greu dacă nu avem uh, o evaluare asupra impactului bugetului european, dar vom încerca să aducem cetățenilor noștri o rentabilitate cât mai mare. Mulțumesc! Mulțumesc, Kinga! Cred că e important um, să vorbim despre modernizare și ne bucurăm că ai spus atâtea detalii, deși nu avem atât de mult timp la dispoziție. Doamna Chinici, cred că este raportorul din umbră pentru SND. Dumneavoastră începeți. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt eu raportorul din umbră, vreau să precizez de la început, dar voiam doar să iau cuvântul. Si, grație. Grazie, intanto io desidero... Mulțumesc. Voiam să spun că apreciez uh, această propunere și anume propunerea de a moderniza și de a eficientiza formarea la CEPOL. Aș dori, printre altele, să adaug niște comentarii mai personale. Articolul 3 din propunerea pe care o discutăm astăzi prevede printre obiectivele regulamentului să furnizăm idei despre sectoarele tematice specifice din dreptul penal uh, și pentru entitățile polițienești la care formarea europeană ar putea să aducă o plus valoare. Așadar, la ora actuală la LIBE, Discutăm și despre o altă propunere importantă de directivă referitoare la garanțiile procedurale pentru minori, pentru minorii inculpați penal. La articolul 19 se menționează și ideea unei formări speciale a autorităților care operează în cazuri în care sunt implicați minori. Așadar, eu mă întreb și întreb și Comisia dacă printre marile sectoare tematice specifice în care o formare de nivel european ar putea aduce o plus valoare, am putea include și un capitol referitor la minori, minorii inculpați penal. Și de asemenea, în ceea ce privește inculpările grave transfrontaliere, nu ar fi oare mai util să avem o legătură mai explicită între articolul 19 din directiva privind minorii și formarea autorităților de poliție și regulamentul privind CEPOL, tocmai pentru a consolida eficacitatea intervenției Uniunii în acest sector specific. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru grupul ALDE. Cecilia? Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la sediul CEPOL. Comisia încă mai vorbește despre opțiunea de a uh, uh contopii CEPOL și Europol sau, dacă nu se va obține o majoritate, măcar să fie uh, localizate în același sediu ambele agenții. În analiza sa de impact se vede că orice schimbare de locație pentru CEPOL ar atrage costuri suplimentare, ceea ce este inacceptabil. Uh, Comisia ar trebui să revină la muncă și să facă o analiză de impact aprofundată. Acordul um, pe la spate obținut în Consiliu, care ar localiza cepolul la Budapesta, nu poate să um, nu țină cont de costurile unei colocații CEPOL Europol. Acum avem o dezbatere publică și datorăm cetățenilor o imagine clară asupra situației și a costurilor implicate de politicile noastre. De aceea aș vrea să cer comisiei să răspundă la o întrebare simplă. Care este impactul bugetar asupra al localizării CEPOL la Budapesta în locul unei colocații cu Europol la Haga? Pe conținut, nu e mare lucru în propunere, dacă facem o comparație cu propunerile inițiale, deci e clar că e mult loc de ameliorări, mai ales în, în ceea ce privește formarea. Ar trebui să începem reflexia de la o abordare bazată pe nevoi și să ne asigurăm că avem o mai bună aliniere cu achiul UE în domeniul cooperării judiciare și polițienești și cu valorile noastre comune. Poate că ar merita să analizăm o perspectivă consolidată a drepturilor fundamentale pentru această agenție și să ținem cont de prevederile legate de formare din Directiva Drepturilor Victimelor. Și încă o dată vreau să subliniez cât de important este ca cei de la Comisie să vină cu o analiză bugetară pe termen lung, cu o evaluare reală și nu doar una bazată de, pe cuvinte goale. Mulțumesc, Cecilia! Dragi colegi, cam atât uh, din partea raportorilor din umbră. Aș da cuvântul comisiei din nou pentru un comentariu foarte scurt, dar vă rog să fiți succinți pentru că chiar nu mai avem timp și aș vrea să trecem și la celelalte subiecte. Mulțumesc, domnule președinte, am să fiu super succintă. În ceea ce privește formarea specializată în contextul Directivei Drepturilor Procedurale, Cred că CEPOL oferă o șansă foarte bună de coordonare a oferirii unei astfel de formări. Va corespunde foarte bine cu obiectivele sale. Sigur că ideea generală care subliniază furnizarea de formare este aceea că se face o evaluare a nevoilor și apoi pe această bază CEPOL împreună cu statele membre contribuie la construirea cele mai bune oferte de formare posibile. Iar CEPOL poate într-un singur caz să coordoneze acest gen de um, formare specializată. În legătură cu cealaltă întrebare, nu mă așteptam ca astăzi să se readucă în discuție această chestiune a uh, contopirii celor două agenții. Timp de mai multe luni, um, comisia a fost um, mustrată pentru că propusese la început această uh, fuziune. Noi am luat notă de pozițiile puternice exprimate de ambele brațe ale legislativului împotriva fuziunii și respectăm legislația adoptată de colegiuitor cu, cu privire la sediul CEPOL, mutând sediul CEPOL din Bramshill, UK, la Budapesta și respectând propunerea făcută. Sigur că, dacă se va face o solicitare formală referitoare la o analiză pe termen lung a impactului bugetar al locației agenției la Budapesta, spre deosebire de Haga sau alt loc, atunci Comisia va face cele necesare, dar sigur că nu vă pot da astfel de informații aici și acum. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumesc și pentru concizie. O contribuție scurtă a domnului Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. O mică precizare. După cum știți, sunt raportor la regulamentul Europol și aș dori să amintesc Comisiei Libe că în aprilie, în prima lectură, toate grupurile politice, cu excepția liberalilor, au respins fuziunea între cele două agenții. Iar această respingere s-a tradus prin peste 600 de voturi împotriva fuziunii. Peste 600 de voturi. Ne mulțumesc. Kinga, rapid. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reiau ce a spus domnul Diaz de Mera. Într-adevăr, a fost o decizie clară din partea Parlamentului și din partea celuilalt colegiuitor, atât în dosarul Europol, cât și în dosarul CEPOL. La începutul acestui an s-a decis că CEPOL trebuie să fie o agenție independentă și s-a luat o decizie clară și anume Budapesta. Nu cred că e cazul să mai deschidem discuția acum. E foarte important să avem această propunere acum când se modernizează CEPOL și tot ce ține de această agenție și este necesar, într-adevăr, să avem agenția aceasta cât mai eficientă și cu personal cât mai adecvat. Este în interesul nostru al tuturor. Și sunt deschisă uh, la ideile colegilor și raportorilor din umbră și cred că vom găsi o soluție optimă în următoarele luni. Este în interesul nostru al tuturor, Parlament, Comisie, Consiliu, ca această agenție să uh, funcționeze eficient și adecvat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Kinga! Dragi colegi, vă mulțumesc tuturor pentru dezbatere. Haideți să trecem acum rapid la acordul uh, cu Canada referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor. Haideți să trecem uh, rapid la acest subiect. Sophie Invelt este raportoarea noastră, este al treilea raport PNR, după cum știți. Vă amintesc că la cel anterior decizia uh, de adervare a expirat în 2009, de aceea este necesar acest nou acord. Textul final al acordului a fost transmis în iulie anul curent și de ce am să dau uh, cuvântul Comisiei ca să ne prezinte acordul și apoi va urma prezentarea lui Sophie și după aceea o scurtă dezbatere, așadar începe comisia. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, stimați deputați. Eu sunt directorul pentru securitate internă la Direcția Generală Home de la Comisia Europeană și mă bucur foarte mult că am ocazia de a vă prezenta astăzi proiectul de acord cu Canada în privința PNR. Primul lucru la care ne gândim este dacă e necesar un astfel de acord. Canada se confruntă cu uh, probleme de securitate similare cu cele ale UE, de la infracționalitate internațională gravă până la terorism, mai recent actele teroriste efectuate de teroriștii din intern, după cum s-a văzut la evenimentele tragice de la Ottawa. Recent, uh, evenimentele care au avut loc și în Europa, cum ar fi atacul fatal de la Muzeul Evreiesc din Bruxelles din mai, când uh, atacul a fost uh, efectuat de un luptător proaspăt întors din Siria, arată că situația este foarte gravă și vom avea posibilitatea să o discutăm în cursul după amiezii. Agenția Canadiană de Securitate a Frontierelor, uh, CBSA, are un program foarte uh, reușit care folosește datele PNR în cazul uh, infracțiunilor la adresa copiilor, identifică traficul de droguri și luptătorii străini care se întorc în Canada care nu erau cunoscuți înainte de CBSA sau de alte agenții de aplicare a legii din Canada. Există probe clare ă, pentru a susține cererea Canadei. Care este avantajul din perspectiva UE, ă, avantajul acestui acord? Acordul trebuie privit în contextul relațiilor globale cu Canada care, după cum știți, este un partener strategic al Uniunii Europene. De aceea este important pentru acest parteneriat strategic să ne asigurăm că partenerii noștri de încredere au la dispoziție mijloacele ca să-și garanteze propria securitate și pe a noastră. Canada trebuie să poată prelucra datele într-un mod care să o ajute să prevină și să combată infracționalitatea gravă și terorismul, ceea ce poate fi foarte valoros și pentru Uniunea Europeană. Rezultatul este o analiză ce poate fi transmisă și statelor membre și uh, agențiilor noastre. Astfel se va spori securitatea cetățenilor canadieni și europeni și vor fi salvgardate drepturile fundamentale, inclusiv protecția datelor personale. Cea de-a doua întrebare este dacă acest proiect de acord în forma sa răspunde principiului proporționalității. Din punctul nostru de vedere al Comisiei, acest subiect este extrem de important și anume ca acordul să respecte pe deplin legislația europeană privind protecția datelor și, deci, să respecte proporționalitatea. De aceea, acest acord este guvernat de uh, reguli stricte privind protecția datelor. Ne-am asigurat întotdeauna că standardele acordului PNR cu Australia să fie modelul nostru. Și avem convingerea că acest lucru a fost realizat uh, la negocierile cu Canada. Domnule președinte, aș dori să subliniez două elemente din rezultatul global al negocierilor, pe care la comisie le considerăm satisfăcătoare inclusiv față de cerințele făcute de raportor și de comisie în septembrie 2012. În primul rând, proiectul de uh, acord trebuie să respecte standardele din acordul cu Australia și, în al doilea rând, proiectul de acord trebuie să amelioreze garanțiile de protecție a datelor din acordul din 2006 cu Canada, în conformitate cu rezoluția LIBE din mai 2010. La primul punct, așadar, uh, proximitatea față de acordul PNR cu Australia. Proiectul de acord cu Canada respectă standardele acordului cu Australia. În ceea ce privește metoda de transfer, de exemplu, acest proiect de acord arată că transportatorii aerieni trebuie să transmită datele PNR exclusiv pe baza metodei PUSH. Canada nu va putea să uh, tragă date prin metoda pool din sistemele de rezervare ale transportatorilor aerieni. În ceea ce privește limitările, proiectul de acord definește clar scopul pentru care autoritățile competente din Canada pot procesa date PNR și acest uh, scop este limitat la uh, protecție, investigare în cazuri de terorism și uh, infra infracțiuni grave. Stimate doamne, am să vă rog să fiți mai subțin pentru că avem o dezbatere uh, destul de îndelungată, deci vă rog să faceți ce puteți. Mulțumesc, domnule președinte, sper să am posibilitatea să intru în detalii. Sper că voi putea să o fac mai târziu, în cursul dezbaterii. Acordul, după cum am spus, avea obiectivul de a arăta proximitatea față de acordul cu Australia și ameliorarea față de acordul din 2006. Obiectivul nostru era să ameliorăm protecția datelor și drepturile pasagerilor. După părerea noastră, am rezolvat acest lucru. Și, dat fiind timpul ce mi-a fost alocat, nu voi putea să mai vorbesc acum, dar voi reveni la acest subiect mai târziu. Trebuie să vă spun că Aș dori să mai vorbesc despre un subiect care ar putea fi mai interesant pentru comisia dumneavoastră, ținând cont de discuția din 2012. Și mă refer mai ales la uh, prelucrarea datelor uh, cu caracter sensibil, care a fost cel mai dificil punct la negociere și de asemenea în discuție. Canada a oferit informații de posibile cazuri în care prelucrarea datelor cu caracter sensibil ar putea fi indispensabilă ca să se împiedice atacuri teroriste. Noul proiect de acord PNR permite Canadei să prelucreze date cu caracter sensibil, dar numai de la caz la caz, în circunstanțe excepționale, când o viață individuală este în pericol, cum ar fi în cazul unui atac terorist iminent. Astfel de cazuri sunt extrem de rare. Desigur, Comisia va monitoriza acest element specific în uh, revizuirile comune pe care le va desfășura dacă acordul va intra în vigoare. Așadar, Comisia crede că este acceptabil să permitem prelucrarea excepțională a datelor cu caracter sensibil în uh, condiții de acces foarte restricționat. Domnule președinte, după discuția de la Comisia Libe, am luat notă de nemulțumirea exprimată de comisia dumneavoastră și de atunci am avut mai multe schimburi înainte de încheierea negocierilor. Am uh, evaluat reacțiile canadiene ca fiind satisfăcătoare în legătură cu cele două elemente pe care le-am menționat proximitatea față de acordul cu Australia și ameliorarea față de acordul anterior. Domnule președinte, aș dori să închei. Comisia consideră că e momentul, deci, să încheiem acest acord cu Canada. Să nu uităm că transferul datelor PNR se petrece pe baza unei soluții temporare, strict. Așadar, este momentul să avem un nou acord ca, ca să garantăm siguranța juridică pentru uh, pasageri și transportatori. De asemenea, există o necesitate politică de a transmite un semnal partenerilor strategici ai UE într-un moment în care se confruntă cu noi uh, pericole teroriste, un fenomen internațional al luptătorilor străini care, după cum știți, afectează direct securitatea cetățenilor. Recomandarea dată de Comisia AFET merge în această direcție. În cele din urmă, încheierea acordului va transmite un semnal puternic că Uniunea Europeană menține standarde stricte de prelucrare a datelor PNR față de alte state terțe, ceea ce este foarte important pentru că sunt tot mai multe state terțe care continuă să planifice crearea de sisteme PNR. Mulțumesc mult pentru atenție. Sorry to have rushed you, but... Da, îmi pare rău că v-am grăbit un pic, însă vreau să ne asigurăm că se pot adresa și întrebări. Suntem foarte strânși cu ușa și avem un subiect foarte important de discuție. Mai avem și alte puncte pe ordinea de zi pe care trebuie să le strecurăm, bineînțeles. De aceea v-am grăbit. O avem, bineînțeles, pe doamna Invel, doamna raportor, care va interveni, doamna Sipel, domnul Vos, domnul Albrecht, domnul Kirchhoff, bineînțeles. Da, aproape că v-am uitat și Cornelia. Cu persoana noastră, dragi colegi, voi începe, voi închide lista ca să avem o dezbatere așa cum se cuvine și domnul Diaz de Vera îmi face semn. Foarte bine, deci închidem lista de vorbitori pentru că avem un oaspete la următorul punct și uh, altfel nu ne vom descurca. descurca. Haideți să dăm cuvântul imediat doamnei Sophie Enveld. Sophie, da, domnule președinte, înainte de a reacționa la prezentarea Comisiei Europene, vreau să sugerez un lucru ca reprezentanții Comisiei și Consiliului să fie cumva și ei limitați în prezentările lor, limitați în timp. Mi se pare foarte uh, Uh, deranjant faptul că li se permite să vorbească fără însă a uh, spune lucruri esențiale. Sunt foarte, foarte nemulțumită, vă spuneam, pentru că, mai ales la comisie, departamentul dumneavoastră, mai ales dumneavoastră, este ocupat direct de acest subiect, ca acordul uh, cu PNR să se fie conform legii nici mai mult, nici mai puțin. Iar ideile dumneavoastră politice nu ne interesează absolut deloc. Și sunt foarte surprinsă de justificările date, începând cu acești luptători străini. Se sugerează că cu acest acord poți să folosești PNR pentru a uh, identifica luptătorii străini și o să fim cu toții mai în siguranță. Uh, nu știu ce legătură faceți aici. Și această justificare este falsă, deoarece datele PNR sunt deja la canadieni, la autoritățile canadiene și la alte autorități din lume, pentru că în ultimii 5 ani datele PNR au fost tot timpul transferate fără niciun fel de temei juridic. Fie că avem acordul, fie că nu, tot transferate datele. Singurul motiv uh, pentru care am face acest lucru este legat de garanțiile uh, legale. Nu servește PNR-ul la a identifica uh, luptătorii străini sau la teroriștii care se pregătesc să atace. Nu. Nu este adevărat. Este fals, este lipsit de fundament acest argument. Și apoi, limitarea nu este lipsa, lupta împotriva terorismului și împotriva infracțiunilor grave, pentru că, într-adevăr, mai importante sunt infracțiunile grave decât terorismul, ci cel mai important este sănătatea publică în joc. Haideți să fim cinstiți, nu e vorba aici în niciun fel de luptătorii străini. Încă o dată, nu suntem deloc grăbiți, deoarece Comisia și Canada negociază de 5 ani încoace, hai, de 4 ani încoace, din 2014. De ce dintr-o dată să ne pripim? am cerut Comisiei Europene în numărate rânduri în fiecare an, an și ani de-a rândul, să vadă care este treaba cu uh, uh, schimbul de informații între Statele Unite și Canada. Încă n-am primit niciun răspuns, Comisia încă nu mi-a răspuns ce vroiam să știu și aș dori ca Comisia să dea, să dea răspuns la această întrebare și nu să vină să facă declarații politice de la direcția Home Affairs. Și încă o dată, lucruri importante aici. Sunt state cum ar fi Emiratele Arabe Unite, Mexico, Qatar, Malaezia, Cuba, um, Africa de Sud, Rusia, China, care tot strâng uh, date de tip NR sau se pregătesc să o facă, dar până acum Comisia Europeană a subliniat și, repet, acest lucru a uh, refuzat să semneze orice fel de acord cu aceste țări. Vreau să înțeleg și să știu de ce după 5 ani de uh, negocieri ni se bagă pe gât acest acord, pe când cu celelalte țări nu se face nimic în acest sens. Mi se pare absolut inacceptabil. Apoi, cât privește detaliile, a spus că se îndeplinesc standardele acordului uh, cu Australia. Nu este adevărat. Mai sunt multe alte întrebări fără răspuns uh, și bineînțeles că asta am tot criticat de-a lungul timpului și Comisia tot nu, re- nu reacționează. De pildă, necesitatea nu a fost demonstrată, nici măcar nu ați încercat acest lucru. Spuneți că datele cu caracter sensibil poate fi acceptabilă, spuneți dumneavoastră. Nu! Nu! Folosirea datelor cu caracter sensibil este strict interzisă prin lege și nu văd de ce sunteți împotriva acestei afirmații. Pur și simplu, datele cu caracter sensibil nu trebuie să fie nici colectate, nici stocate, nici măcar pe un termen scurt și chiar uh, dacă iar dacă judecătorii, dacă agențiile de informații au nevoie de date, pot să obțină asta printr-un ordin judecătoresc iar datele PNR și datele cu caracter sensibil, deci în acest sens, nu pot fi uh, colectate. În ceea ce privește limitările invocate, lupta împotriva terorismului, foarte bine, însă, încă o dată, nu vă încălcați promisiunile. Ne trebuie o definiție clară a acestor infracțiuni uh, teroriste. Ce înseamnă asta? Pentru că dacă nu avem o definiție clară, nu știm despre ce vorbim în ceea ce privește sănătatea publică, uh, din punctul meu de vedere, asta nu justifică o colectare masivă a acestor date și, încă o dată, vreau să știu cum vede Comisia impactul uh, hotărârii pe care am avut-o din partea Curții de Justiție în contextul TTIP. Nici aici n-am primit răspuns și, în orice caz, poate că sunt lucruri care ar trebui să le discutăm sau se pot discuta în fața tribunalelor. Încă o dată văd că ne grăbim tare, tare. Am discutat asta de 5 ani. Transferul de date a continuat fără probleme. Noi ce spunem nu înseamnă nimic, nu ne dăm decât un acord a unei practici curente. Deci, încă o dată, opinia Comisiei Aș dori să o știu. Pe scurt, mi-aș dori răspunsul la toate aceste întrebări pe care le-am pus de milioane și de milioane de ori și speranțele mele de a primi o replică sunt uh, din ce în ce mai scăzute. Încă o dată, în această etapă eu nu sunt gata să cer Parlamentului și Comisiei noastre să dea un verde acestui acord, așa cum am spus de numărate rânduri. Sofie, da, Într-adevăr, primirea acestor răspunsuri este esențială pentru noi. Am reținut asta. Îți mulțumesc. Urmează PPE. De ce sunteți surprins? Da, pentru că întâi ați vorbit despre intervenția doamnei Zippel pe lista de vorbitori. Da, vreau să fiu strict, dar vreau să avem și o dezbatere așa cum trebuie. Foarte bine. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare legată de acord. Mai întâi de toate, vreau să spun că situația actuală este mai bună decât uh, cea precedentă și sper din tot sufletul că într-un, într-un final vom avea o bază soli, juridică solidă. Dar nu sunt de acord cu faptul că aceste date n-au niciun fel de sens, n-au niciun fel de folos. Uh, ne confruntăm cu uh, o situație gravă în domeniul securității. Situația s-a înrăutățit și, prin urmare, eu cred că ar trebui să folosim aceste date pentru a ameliora situația. În plus, datele nu sunt folosite de sine stătătoare. Asta spune acordul, cât se poate de clar deciziile nu se iau exclusiv pe baza datelor, ci datele sunt folosite ca și complement la deciziile finale. Și tocmai de aceea consider că datele PNR ar putea să ne ajute la recunoașterea teroriștilor că aceste date, ele individuale sau de unele singure, pot duce la identificarea teroriștilor, mă cam îndo- îndoiesc, dar pot contribui la identificarea teroriștilor. Mai apoi, uh, stocarea datelor și proporționalitatea stocării. E drept că o mare parte dintre date se referă sau aparțin unor, unor persoane care nu pot fi suspectate de activități teroriste. Dar în acest context trebuie să găsim echilibru perfect între drepturile fundamentale și siguranța națională. Eu consider că acest echilibru a fost găsit prin intermediul acestui acord. Poate acordul acesta nu arată la fel de bine ca și cel cu Australia, dar totuși până și acest acord aduce cu sine un fel de echilibru. E drept, repet, încă o dată, acordul cu Canada nu este neapărat cel, cel mai bun cu putință, cel cu uh, Australia era mult mai bun, se, se stabilise reguli cât se poate declare cu privire la stocare, dar aceste uh, prevederi există și în acordul cu Canada. Avem uh, garanții procedurale. Acordul cu Canada ne permite uh, Uh, revocarea acordului în cazul în care partenerii noștri nu uh, fac ceea ce ne-am așteptat noi să facă. De asemenea, există o clauză cu privire la regândirea, re-reflectarea sau reprocesarea acordului, modificarea lui. Eu cred, uh, iată, într-un final că acest acord este unul cât de cât bun, care ne-ar putea ajuta, într-adevăr, să identificăm ter- teroriștii și ne-ar putea ajuta bineînțeles, să îmbunătățim situația la nivel de securitate. Eu cred că uh, prin intermediul acestui acord cu Canada ne-am putea apropia și de Statele Unite ale Americii, pentru că să nu uităm, colaborarea dintre cele două state este una funcțională. Am putea să-i determinăm și pe partenerii americani să se miște în direcția noastră și sper din tot sufletul să ajungem până la urmă la o decizie finală. Doamna Sipel, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult! antevorbitorul meu vorbea despre faptul că aceste state ne sunt aliați și că tocmai de aceea au nevoie de datele noastre, dar eu nu mi-arăt extrasele de cont sau e mail prietenilor, fie ei extraordinar de apropiați. Deci acesta nu este un uh, argument. Uh, Uh, problema utilității acestor, uh, acestor date și stocării acestor date. Domnul Fos, Fos uh, vorbește despre situația nouă în domeniul securității. Tot auzim în ultimii ani de faptul că situația s-ar fi schimbat, că uh, terorismul s-ar fi intensificat. Uh, despre asta vorbim în totdeauna și uh, de la bun început s-a spus că datele PNR sunt necesare tocmai din pricina faptului că uh, securitatea este în pericol. În pericol. Ei, datele acestea sunt, sunt stocate de ceva timp încoace sau au început să fie stocate din pricina securității, dar iată că la ani după începerea stocării datelor, situația devine chiar mai periculoasă decât în trecut. Iată, stocarea și colectarea datelor cu caracter personal, e clar, datelor uh, PNR, e clar că nu contribuie la îmbunătățirea situației de securitate. Deci se pune întrebarea cine este într-adevăr ajutat de utilizarea sau de, de, de stocarea și colectarea acestor date. Uh, în plus, Dați-mi voie să vă spun că oricare ar fi promisiunile partenerilor uh, noștri, e clar că odată colectate, datele respective vor fi folosite. Nu vreau să revin la scandalul NSA. Vreau doar să vă spun că odată ce datele sunt colectate, ele cu siguranță vor fi folosite de cineva, chiar dacă noi nu ne dorim și chiar dacă lucrul acesta nu ar fi neapărat legal. Dacă partenerii americani oricum stochează toate datele cetățenilor americani și le tratează așa cum le tratează, în ce măsură considerați că nord-americanii vor trata cu, cu mai multă atenție datele uh, cetățenilor cetățenilor europeni. Dacă ascultăm pe raportoare și pe uh, reprezentantul Comisiei, ne dăm seama că practic se vorbește despre două, sau avem senzația că se vorbește despre date, despre texte complet diferite. Deci, Tocmai de aceea trebuie să ne luăm uh, timpul necesar la dispoziție pentru a reflecta noi înșine asupra acestui text. Și în plus să nu uităm că avem niște standarde cu privire la uh, Uh, protejarea uh, drepturilor cetățenilor europeni cu privire la protejarea caracterului personal al unor date. Ei bine, aceste legi există în Europa. Din păcate, iată, acordurile internaționale uh, nu respectă standardele europene. Eu cred că, până la urmă, într-un final, ar trebui să respectăm aceste standarde stabilite la nivel an, an, european și, prin urmare, ar trebui să mai așteptăm cu încheierea acestui acord. Domnul Kirkhope. Nu voi vorbi foarte mult mult, domnule eh, președinte. Vreau să spun că, în general, sprijin poziția de la FED. Este important ca și grup să avem o poziție asupra PNR, în general asupra diverselor registre la dispoziție și, în orice caz, e nevoie de o protecție a datelor, bineînțeles, și Acordul PNR sprijin mai cu seamă acest acord. Uh, vreau să vă spun că vă așteptați probabil să fiu în dezacord total cu Sophie. Ceea ce privește luptătorii străini, uh, vreau să o contrazic. Eu cred că, într-adevăr, e vorba de un element important. E mai important să avem o prevedere decât să nu avem nimic. Uh, și Sofia a spus că mai multe țări uh, doresc acest PNR, uh, mi se pare că e un loc, e ceva bun pentru că, de ce nu, să avem un fel de standard, o structură, să-i protejăm pe oameni și nu așa să fie totul uh, lăsat uh, uh vraiște. Și vreau să spun că ceea ce privește acordurile PNR, UE sunt din ce în ce mai stricte. Uh, așa s-a dovedit și cred că este cazul și acestui acord. Să nu uităm rezoluția ONU a Consiliului de Securitate din septembrie din acest an, care a spus că statele trebuie să aibă proceduri de screening și de evaluare a riscurilor pasagerilor, inclusiv uh, scanarea sau evaluarea datelor de călătorie. Deci, iată, este un document al uh, ONU care se referea direct la returnarea sau întoarcerea luptătorilor străini. Încă o dată, vreau să spun că PNR e important pentru lupta împotriva terorismului, pentru criminalitatea organizată și bineînțeles că e vorba de, de amenințări clare la adresa securității, siguranței noastre a tuturora, deci e foarte important să fim disciplinați, să fim structurați și sunt din ce în ce mai îngrijorat de mențiunile legate de Rusia. Sunt din ce în ce mai um, uh, îngrijorat de diversele memoranduri care distrug aviația noastră, care uh, creează probleme pasagerilor, deci o zic că cu cât mai repede, cu atât mai bine cu acest acord. Mulțumesc. Urmează Cornelia. Mulțumesc. Mai întâi de toate, vreau să reacționez la declarația reprezentantului Comisiei. Uh, Uh, spunând următoarele. Dacă există un parteneriat strategic între Canada și Uniunea Europeană, nu înțeleg uh, de ce încrederea care stă la baza acestui, uh, acestui parteneriat este bazată pe justificări suplimentare date cetățenilor europeni. Deci dacă oricum există încrederea, de ce mai trebuie să o să o fundamentez atât de bine. Oricum, s-a dovedit de nenumărate ori, spuneți dumneavoastră, că uh, colectarea și stocarea de date PNR este foarte importantă pentru în combaterea terorismului. Ei bine, uh, Asta e o fata morgana, nimic altceva pe care un fel de miraj pe care ni-l aruncați în față, pentru că nu există evaluări de genul acesta și prin urmare nu s-a dovedit niciodată că colectarea și stocarea acestor date este, este necesară. În plus, pe lângă toate acestea, toată lumea știe cum funcționează lucrurile și toată lumea știe că aceste date sunt stocate preventiv, iar Curtea Europeană de Justiție ne spune, sau s-a pronunțat de curând, spunând că astfel de tipuri de stocare este, sunt absolut interzise. Deci, iată, acest acord practic uh, încalcă uh, Uh, jurisprudența sau, mă rog, deciziile Curții Europene de Justiție. Și dumneavoastră ne cereți acum să ne pronunțăm asupra unui acord care pur și simplu nu ne-a fost pus la dispoziție, la negocierile sale, cu privire la el nu am participat, vedem însă că acordul încarcă legislația europeană și uh, dumneavoastră îmi spuneți pur și simplu că eu trebuie să votez, că e important, e important să promovez cât mai repede cu putință acest acord. E inacceptabil. Da, haideți să ne uităm la, la acordul acesta. În articolul 3 avem niște definiții foarte interesante. Definiția uh, criminalității uh, grave și, de asemenea, terorismul, o definiție a terorismului. Se dau aici niște, uh, niște cifre, niște ani, un număr de, de ani și îmi dau seama că, de fapt, aceste definiții nu merg absolut deloc mână în mână cu definițiile date acelorași concepte în acte legislative și mi-aș dori ca serviciul juridic să facă o compilație a definițiilor date terorismului uh, și criminalității în diferitele acte legislative ale Uniunii Europene. Și dacă vom avea acest compendium, ne vom da seama că, de fapt, uh, definițiile nu, nu se pupă deloc. Uh, după aceea îmi spuneți că datele sunt depersonalizate în cursul stocării. Oa, minunat! Toată lumea știe că prin această de, uh, depersonalizare datele nu sunt deloc protejate și că datele pot fi repersonalizate. Deci ce îmi spuneți dumneavoastră e neserios. După aceea vorbiți despre uh, Uh, transferul de date către terți. Uitați-vă la articolul 19. Acest articol 19 este practic uh, o mână întinsă Statelor Unite ale Americii, nimic altceva. Dumneavoastră uh, facilitați accesul autorităților din state terțe la tot felul de date. Deci, iată doar câteva dintre exemplele de nedreptate. După aceea mai avem și alte foruri care și-au uh, prezentat uh, părerile uh, critice la adresa acestui acord și care pur și simplu, păreri critice, nu sunt deloc băcate în seamă. De ce am comanditat aceste rapoarte? După aceea, dați-mi voie să vă întreb, de ce au nevoie americanii uh, da, de datele PNR? Serviciile secrete americane oricum pot pune mâna pe tot felul de date și asta e rău în sine. Dar toate astea ne arată cât de inutil este un asemenea acord. Thank you, Cornelia. Mulțumesc, Cornelia. Ian Albrecht de la Verzi, ultimul raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să spun că am fost puțin uimit de prezentarea comisiei, deoarece atunci când am avut audierea noului comisar pentru afaceri interne și migrație, aici, la comisia noastră, domnul Avramopoulos, el s-a angajat cât se poate de clar să se aplice hotărârea CEJ în ceea ce privește reținerea datelor, în ceea ce privește PNR-ul. De două ori a spus asta la audiere. Așadar, cel puțin mi-ar fi plăcut să aud și să se recunoască în recomandările dumneavoastră ale Comisiei aceste lucruri legate de acord. Astea fiind spuse, cred că dincolo de faptul că, ca și doamna raportor, Uh, cum a spus și ea, încă așteptăm uh, argumente legate de necesitatea și proporționalitatea acestui acord, încă n-am primit răspunsuri. Vreau să vă spun că argumentele false au circulat și continuă să circule majoritatea legate de acei uh, faimoși luptători străini. În general, autoritățile se ocupă de suspecți cunoscuți. Autoritățile de, de, de eh, judiciare știu cu ce se ocupă și nu caută, nu caută suspecți, nu încearcă să identifice suspecți în anumite grupuri așa din senin. Există suspecți cunoscuți pentru că sunt oameni care sunt urmăriți și sunt supravegheați, așa cum au arătat eh, evenimentele uh, din ultimii 10 ani, este foarte clar că persoanele care au fost într-adevăr identificate și arestate nu au fost uh, găsite așa din senin prin evaluarea datelor, ci pur și simplu pentru că au fost supuse unui proces de supraveghere. Acum, ce privește argumentul juridic invocat aici, aș dori să mă întorc la ceea ce a spus domnul Avramopoulos la audiere, și anume la aplicarea care trebuie să fie dată hotărârii CEJ acestui acord. Cred că Curtea a spus și s-a pronunțat cât se poate de clar asupra unor aspecte. exemplu, la 59 spune că colectarea datelor personale nu trebuie să fie, trebuie să fie cumva legată, dincolo de consecințele sale, asupra unui criteriu, legată de un criteriu rezonabil ce poate să fie acest criteriu? De exemplu, uh, este vorba de o circumscriere clară geografică a acestei activități suspectate, nordul Turciei, sudul Turciei, un anumit grup și așa mai departe. Deci ceva clar circumscris. Deci ceea ce caută și spune curtea este că e nevoie de un cadru, de un context în care să fie citite datele, nu este ceea ce spune uh, Uh, acordul și nu este uh, vorba de asta nici în directivă, directiva care a fost cumva demontată de uh, respectiva hotărâre a CEJ și să nu uităm că e vorba de Autoritatea Supremă de Interpretare a Legii, deci Curtea Europeană de Justiție și cred că minimul pe care putem să-l facem este să ne înclinăm în fața hotărârii CEJ și care ne spune uh, uh, ce trebuie să facem și chiar dacă nu suntem de acord politic, tot ar trebui să respectăm această hotărâre. Acum, mai concret, dacă ne uităm pe textul acordului și pe motivele invocate, este foarte clar că acel compendiu, acel catalog de motive și de crime, infracțiuni care sunt uh, uh, se soldează uh, în uh, legislația canadiană cu, cu ani de închisoare, patru, e bine, este, este o listă foarte, foarte lungă. E foarte lungă această listă de infracțiuni față de ce avem noi aici în Europa. Apoi, posibilitatea de a uh, reduce drepturile suspecților apare aici în acest acord. De pildă, la articolul 12.3 pot să invoc despre acord aici? Da, ar fi, a, ați fi foarte neobrăzat dacă ați face. Dar nu vreau să intru în închisoare dacă, dacă spun asta. Nu știu, nu știu cât de neobrăzat puteți să fiți, spune președintele. Da, da. Secretariatul îmi dă undă verde. Nici o problemă. Dar de ce secretariatul? Credea că mă întrebați pe mine, spune președintele. Da, aveți voie, aveți voie. Bun, iată, deci pot să citez. Canada poate să dezvăluie informații dacă sunt invocate motive legale și cerințe, inclusiv dacă este cazul pentru a investiga și pedepsi diverse infracțiuni sau dacă există niște uh, probleme și uh, interese legitime ale indivizilor care pot fi cumva amenințate. Nu cred că astfel de argumente pot fi uh, Uh, invocate în sistemul nostru. Acum, în ceea ce privește dezvăluirea, știu că m-am lungit. În ce privește dezvăluirea datelor, avem articolul 90, care se referă la dezvăluirea informațiilor în afara Canadei. Spune că orice autoritate guvernamentală și orice stat poate să obțină aceste date de la caz la caz, dacă este cazul și necesar. Dacă minimul necesar este îndeplinit. Deci nici măcar nu avem nevoie de un alt acord cu alte state, cum ar fi Rusia sau China, pentru că Canada poate să le dea ea datele noastre și poate să le dea și la serviciile lor de informații, bineînțeles, asta nu este exclus de acord, iar serviciile de informații, în mod automat, pot să uh, împărtășească aceste date cu alte agenții de spionaj contra uh, spionaj, cum ar fi NSA și iată, asta ne reamintește de povestea cu SIFT, SWIFT de anul trecut, când am uh, suspendat acel acord. Așadar, haideți să fim serioși. Este foarte clar că curtea s-a pronunțat, nu suntem absolut deloc grăbiți și este foarte clar că trebuie să ne respectăm propriul sistem Uh, și uh, legal. Da, îmi pare rău, că uh, tot dau din cap, dar asta este rolul meu, spune președintele. Da, cred că programul nostru este așa de lipsit de speranță încât pur și simplu suntem cumva de vină față de, de oaspetele nostru și vreau să mă scuz și față de raportorii din umbră pentru că suntem așa de strânși cu ușa, cu, cu, cu, cu timpul și, bineînțeles, Sofie, ce facem? Cum, cum, cum reacționăm? Îi dăm cuvântul comisiei? Da, eu o să fiu polițistul cel rău. Nu știu, nu cred că putem să câștigăm timp, dar, încă o dată, n-aș vrea să intrăm într-o dezbatere politică cu reprezentantul comisiei, dar am cerut comisiei să, și, să dea răspunsuri în scris. Ar fi mult mai bine decât să auzim uh, Acum uh, un răspuns din partea reprezentantului Comisiei, așa cum a făcut înainte. Apoi, aș dori să preluăm uh, sugestia lui Jan Albrecht, și anume ca acest acord să fie supus la rândul său uh, uh, uh, Curții Europene de Justiție. Ce credeți? Da, președintele se adresează Comisiei Europene. Deci, încă o dată, vă reamintesc problema timpului. Uh, poate ar fi bine să ne dați răspunsuri în scris, ele ar fi mult mai substanțiale. Vă rog, acum, către Sofie, avem o întâlnire a raportelor din umbră săptămâna viitoare și... Da? Putem să discutăm asta? Da, spune doamna Invelt, pentru că nu văd de ce acum comisia trebuie să intervină, poate să facă altă dată. Cred că prezentarea lor a fost uh, una în lung și în lat. Nu a răspuns la ce doream noi și cred că ar trebui să pună la bătaie acest timp pentru a da în sfârșit răspunsuri înscris pe care le așteptăm de atâta vreme. Și acum, procedural vorbind, o să vedem uh, în ce măsură putem să propunem textul uh, acordului spre analiza Curții Europene de Justiție. Și, în sfârșit, ultima observație pe care aș face-o colegilor care au spus că e nevoie de securitate, așa cum a spus Axel Fold, și spune că asta e pentru o siguranță. Eu nu vreau să cred niște lucruri, eu vreau uh, fapte și date. Cu asta ne ocupăm aici în politică. Unii spun și au sugerat că atacul de la Bruxelles ar fi putut fi împiedicat dacă am fi folosit aceste date. Mie mi se pare pur și simplu um, necinstit din punct de vedere intelectual, din ce, din ce cauză? Pentru că fluxul de date nu s-a oprit deloc. Datele sunt în posesia uh, autorităților, nu avem nevoie de acest acord pentru a se a da acces la aceste date. Vreau să fie foarte clar și da, săptămâna viitoare, data viitoare continuăm această dezbatere. Can I just ask the Commissioner, you, um, I mean, I don't want to open the debate now. Nu vreau să, dezbat, să deschid din nou dezbaterea, dar vreau să întreb Comisia dacă este dispusă să ofere răspunsuri în scris la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. Vom respecta decizia luată de către Comisie, de către Comisia dumneavoastră. În orice caz, Discuția de astăzi ne arată clar nevoia de explicații suplimentare. Doamna Sipel are dreptate în momentul în care ne atrăgea atenția asupra necesității de a explica pe baza textului toate măsurile prevăzute. N-am avut astăzi uh, timpul necesar pentru a face asta. În plus, ar trebui să discutăm cu toții și cu partenerii canadieni și împreună să vă arătăm de ce anume, anume nou ni se pare că acest text este unul bun, solid. Bineînțeles, dacă vă doriți răspunsuri uh, înscris la întrebările uh, adresate astăzi, o vom, le vom furniza. Vreau să elimin o Uh, neînțelegere. Noi nu avem nevoie aici de o explicație a textului, uh, o interpretare pe text. Nu suntem tâmpiți, ci suntem critici, tocmai pentru că am înțeles textul. Noi am cerut uh, răspunsuri din partea comisiei, nu o dată sau de două ori, ci de nenumărate ori. Nu am nevoie de uh, explicații suplimentare pe baza textului, ci am nevoie de răspunsuri la întrebările noastre. Nu vrem interpretare pe text, ci răspunsuri. Haideți să încheiem dezbaterea. Comisia ne va oferi răspunsurile în scris și noi le vom citi. Mulțumesc tare mult, uh, stimați colegi, pentru contribuțiile noastre. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. De asemenea, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și uh, reprezentantului Comisiei. Trecem acum la ultimul uh, nostru punct de pe ordinea de zi. Îmi cer scuze uh, invitatului nostru pentru că a trebuit să ne aștepte. Știți prea bine că Convenția Consiliului Europei pentru protecția indivizilor cu privire la procesarea autom- uh, automată a datelor uh, personale, uh, așa numita Convenție 108, este acum în curs de modernizare. Uh, pachetul european cu privire la protecția datelor stă la baza acestor eforturi de uh, modernizare și tocmai de aceea, iată, mă bucur că tare mult că am posibilitatea de a discuta astăzi, avem, de fapt, posibilitatea de a discuta astăzi cu uh, președintele Comitetului Consultativ pentru modernizarea acestei convenții și, de asemenea, o avem alături de noi pe directoarea Unității pentru Protecția Datelor la Consiliul uh, Europei, care ne va da mai multe detalii cu, detalii cu privire la obiectivele urmărite de către Consiliul Europei. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați alăturat nouă și îmi cer scuze pentru așteptare. Vă dau cuvântul pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat să vă prezentăm activitățile, activită, activitățile Comitetului Consultativ pentru Convenția 108 și activitățile Consiliului Europei în sensul modernizării Convenției 108. Această convenție este esențială în promovarea libertăților și drepturilor fundamentale și în ceea ce privește protecția vieții private. Consiliul uh, Europei a încercat de la bun început să țină cont de uh, drepturile fundamentale în contextul um, procesării datelor s-a con- considerat uh, încă din 81 uh, necesară adoptarea unei convenții în aceste, acest sens, și anume Convenția 108. 47 state membre ale Consiliului Europei au ratificat acest, uh, această convenție. Uruguayul a fost primul stat uh, din afara spațiului european care a ratificat de asemenea convenția și urmează Marocul și de asemenea insulele Ma uh, Mauritius care doresc să se alăture convenției. Convenția 108 este o convenție a, 100, a Consiliului Europei la care statele terțe pot adera. Această convenție este singurul instrument internațional uh, obligatoriu din punct de vedere juridic în contextul protecțiilor, protecției datelor. Uh, caracterul deschis al, conferin- al Convenției 108 uh, este esențial pentru crearea unor standarde și acceptarea acestor standarde la nivel mondial. Trebuie să ne ajute, bineînțeles, să, să, să coagulăm toate standardele naționale și în special standardele înalte europene. Am reușit în, acest conven- în această convenție sau ne dorim prin modernizarea acestei convenții să reflectăm noile decizii și acte legislative uh, promulgate la nivelul uh, Uniunii Europene. Și mă refer, bineînțeles, la directiva privind uh, protecția datelor. Convenția 108 încearcă să fie cât mai deschisă cu putință, uh, încearcă să, uh, să rămână adaptale, adaptabilă la uh, Uh, evoluțiile tehnologice, dar și juridice de asemenea. Convenția este una or, orizontală și se aplică atât procesării datelor în sectorul public cât și în uh, sectorul privat. Se referă de asemenea la activitățile polițienești, judiciare și de asemenea uh, la activitățile serviciilor de, inver, de informații. Știți prea bine, acum este modernizată această convenție. Uh, Convenția a fost, a început la a 30-a aniversare a promulgării Convenției 108 pe 28 uh, ianuarie 2011. Celebrarea respectivă a fost organizată aici, la Bruxelles. În 10 martie 2010 eh, se constituise deja un comitet eh, consultativ pe care eu îl conduc, iar comitetul nostru consultativ a început să eh, își aplece atenția asupra modernizării. Am început printr-o consultare publică în care am încercat să aflăm care sunt nevoile necesare. Activitățile noastre s-au încheiat în 2012 când am adoptat un proiect de modernizare. Asta se întâmpla pe 29 noiembrie noiembrie 2012. Acum avem uh, uh, textul în mâinile unui com- unei comisii uh, ad hoc care trebuie să finalizeze lucrările și să pregătească un protocol de amendare a acestei con- convenții. Deja s-au organizat două reuniuni ale acestui comitet sau acestei comisii ad hoc și activitățile acestei comisii trebuie să se încheie la începutul lunii decembrie când va avea loc a treia reuniune a, a sa. Acest proiect de amendare trebuie să răspundă obiectivelor modernizării și anume trebuie să întăre, întărească protecția persoanelor ținând cont de evoluțiile tehnolo- tehnologice în domeniu. Uh, trebuie să permită persoanelor să folosească mai bine, să poată folosi mai bine și să se asigure că datele lor personale sunt mai bine folosite de către autorități. De asemenea, modernizarea trebuie să întărească credibilitatea convenției. Trebuie să ne asigurăm pe viitor că candidații care doresc să ratifice această, această convenție îndeplinesc toate standardele cerute și că își vor onora angajamentele. Aceasta este o condiție sine qua non pentru schimbul de date și pentru pentru libera circulație a datelor uh, la nivel mondial. De asemenea, ne dorim să existe o coerență și o compatibilitate între convenție și cadrul juridic al Uniunii Europene. De asemenea, ne dorim ca pe viitor Comisia, uh, Convenția 108 să promoveze caracterul universal și caracterul deschis al textului inițial. Haideți să vedem în linii mari în ce constă proiectul. Articolul, uh, în articolul 1 se dorește o mai bine subliniere a obiectivului convenției, și anume se subliniază necesarea garantării uh, dreptului de protecție a datelor cu caracter personal care aparțin oricărui individ. În același timp, bineînțeles, uh, Uh, dreptul la viața privată a persoanelor trebuie să fie garantat în contextul uh, procesării datelor. Nu vrem uh, să ierarhizăm într-un fel drepturile fundamentale, dar vrem să subliniem faptul că dreptul, drepturile persoanelor sunt practic interrelaționate și, bineînțeles, trebuie să ținem cont de această legătură strânsă aflată între diferitele drepturi. Mai apoi, scopul de aplicare. Uh, Pro, protecția sau pro, procesarea datelor, fie automatizată, fie neautomatizată, este guvernată de textul acestei convenții uh, uh numărul 108 și, bineînțeles, procesarea de către absolut toți actorii a datelor este, face parte din sfera de aplicare a acestei, uh, a acestei convenții. În același timp ne gândim uh, și la sau subliniem faptul că această convenție nu se aplică în cazul uh, procesării în scopuri personale a unor uh, date cu caracter personal. În lucrările noastre am, uh, ne-am aplicat atenția asupra derogărilor. Am acordat, e drept, unele libertăți uh, celor care ratifică Convenția 108. Însă nu am încercat și nu ne dorim uh, în nicio măsură ca aceste derogări să fie folosite în scop uh, abuziv ofeream anumite derocări, anumite libertăți actorilor implicați, do- uh, care însă pot fi invocate doar în momentele în care, într-adevăr, uh, procesarea uh, sau încălcarea literei convențiilor este justificată. Deci, uh, această posibilitate de derogare, care își avea sens în anul anii 80, va fi încet, încet uh, înlocuită, va fi încet, încet uh, eliminată. Asta ne dorim. Uh, derogările trebuie să fie interzise. În plus, în articolul 4 ne concentrăm asupra faptului sau spunem cât se poate de clar că cei care ratifică uh, Uh, convenția noastră trebuie să ia toate măsurile naționale necesare pentru implementarea textului uh, acestei convenții. Din păcate nu există niciun fel de supraveghere sau măsuri de supraveghere în acest sens. Cu toate acestea însă ne, vrem să ne asigurăm că pe viitor cei care ratifică con- convenția vor uh, fi implementat măsurile necesare în legislația lor naționale, pune în aplicare acestei uh, convenții. Vom încerca să, să facem asta. În orice caz, um, eu consider sau noi considerăm că acest uh, text ar trebui să fie cumva suplimentați, chiar dacă era bun de la bun început. Am inclus tocmai pentru uh, solidificarea acestui text și principiul proporționalității. Asta la articolul 5. Acolo vorbim despre procesarea, despre tipurile de instrumente folosite și despre uh, motivele pentru care datele sunt procesate. În plus, pe lângă principiul proporționalității, personalității, mai avem și principiul minimizării. Uh, procesarea datelor trebuie să fie limitată la, un, uh, la o limită minimă. În momentul de față, în convenție, nu există motive care legitimează, practic, uh, procesarea. Spunem doar că procesarea trebuie să fie conform legii. În convenție, Însă, acum vom prezenta și elemente el, uh, suplimentare, precum acordul uh, dat în prealabil de către persoana respectivă uh, pentru procesarea datelor sale și, de asemenea, vorbim clar despre respectarea cadrului uh, legal. Noi considerăm că prin aceste prevederi uh, putem, într-adevăr, reflecta toate uh, prevederile articolului 7 din uh, Directiva Europeană privind protecția datelor și uh, iată prin reflectarea acestor, acestor act legislativ european oferim mai multă siguranță și în contextul Convenției 108. în articolul, uh, în uh, alte articole ale convenției se vorbește și despre discriminare și despre eliminarea discriminării. Am introdus în uh, catalogul de date sensibile și datele genetice și cele biometrice și, de asemenea, facem o diferență clară între datele sensibile în sine, precum cele genetice, precum uh, și datele care pot deveni sensibile, precum datele cu privire la o orientarea sexuală sau la opiniile politice. De asemenea, introducem aici o obligație de a, de a anunța încălcările legilor. Noi uh, ne referim aici doar la cazurile absolut grave care, într-adevăr, reprezintă încălcări flagrante ale drepturilor fundamentale. În textul nostru introducem necesitatea garantării transparenței eh, procesării. Eh, persoana sau entitatea de procesare trebuie să ofere un minimum de informații cu privire la procesare. Acest eh, element se, este deja inclus în legislația europeană, în regulamentul privind protecția datelor. În ceea ce privește protecția datelor sau persoanelor vizate, aceste uh, noile uh, prevederi uh, practic împiedică discriminarea, garantează libertatea drepturilor sau libertățile sau garantează drept, libertățile și drepturile fundamentale ale persoanelor uh, vizate. De asemenea, avem o serie de obligații de informare a persoanei vizate în legătură cu procesarea, în legătură cu stocarea respectivelor date. Domnul uh, președinte întrerupe, avem uh, timp până la 12.40, stimate domn, domn, Vă rog uh, frumos să fiți mai uh, subcint, Văd că aveți tare, tare multe pagini acolo în fața dumneavoastră. Mi-aș dori tocmai de aceea să fiți cât mai subcint. Există vreo cinci colegi care ar dori să intervină. Au stat cu toții aici pentru a vă asculta și, și consideră că Consiliul Europei este tare important. Ar fi bine totuși să purtăm o uh, dezbatere dacă ne permiteți, bineînțeles. Simplement, en vous indiquant donc les, les droits. Voiam să vă spun că drepturile sunt consolidate, se introduc și responsabilități suplimentare și anume să se dovedească că este necesar acest nivel de protecție a datelor și, uh, de asemenea, că instrumentul evaluării de risc uh, este utilizat. În ceea ce privește fluxurile transfrontaliere, Regimul este similar cu cel prevăzut în legislația europeană, cu câteva nuanțe. Aici se păstrează cadrul juridic al Uniunii Europene și, de asemenea, am prevăzut câteva excepții din protocolul adițional uh, actual. Un alt subiect important, autoritățile de control într-un protocol suplimentar, care vor fi reintroduse în convenție și se va vedea o consolidare a competențelor și a uh, puterii acestor autorități de uh, control în domeniul protecției datelor. De asemenea, se pune accentul pe cooperarea între autoritățile de protecție a datelor și uh, Comitetul Consultativ al Convenției, ale cărui competențe vor fi și ele extinse, tocmai pentru a permite evaluarea înainte de uh, ratificare și pentru crearea unui mecanism de monitorizare care va permite evaluări periodice ale protecției datelor de către părți. Și ajung acum la concluzie. Prin această modernizare, convenția va fi mai coerentă cu dreptul Uniunii Europene, va permite sporirea eficienței protecției datelor prin introducerea unui mecanism de verificare a conformității dreptului intern al părților Uh, față de dispozițiile convenției și va permite uh, o evaluare a punerii în aplicare. Mai mult ca niciodată, convenția are un rol fundamental și central în dezvoltarea drepturilor universale la protecția datelor, dreptului universal la protecția datelor, reprezintă o bază solidă în acest domeniu și oferă statelor terțe care aderă la ea șansa suplimentară de recunoaștere adecvată. În contextul actual se produce o slăbire clară a drepturilor și libertăților noastre fundamentale în uh, profitul securității și este urgent să fie consolidat cadrul juridic al protecției datelor în Europa și în lume. Convenția modernizată deschisă către lume va fi un pas important în acest sens. În încheiere, vreau să vă atrag atenția asupra importanței finalizării acestei modernizări. Comitetul consultativ și-a încheiat uh, acum lucrările, după aproape 5 ani de lucru, uh, și a adoptat cadrul legislativ al Uniunii Europene. A coincis cu adoptarea acestuia. După cum știți, este greu să se împace calendarele celor două organizații. De aceea, nu știm dacă putem risca să mai întârziem adoptarea amendamentelor la convenție când, prin formulările sale generale, convergența cu cadrul juridic european va fi și va rămâne asigurată. Convenția reprezintă baza regimului Uniunii Europene în acest domeniu, nici nu poate fi altfel. Deci, cum să credem că cele două cadre ar intra într-un conflict acum când toată lumea nu dorește decât să mențină convergența și complementaritatea între instrumente? Dacă mai întârziem textul Convenției modernizate, riscăm să punem uh, sub semnul întrebării uh, această convenție, care este susținută de altfel și de Comisia Europeană, și să descurajăm statele terțe să mai uh, adere la ea și deci să slăbim dreptul la protecția datelor în Europa și în lume. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, îmi pare rău să vă grăbesc, dar uh, cunoaștem de mult uh, Consiliul Europei și nu vreau să mai plece și alți deputați, pentru că e foarte prost pus acest punct pe ordinea de zi, acum la sfârșit. Uh, o avem aici și pe Sosi Coazni, care se ocupă de protecția datelor la Consiliul Europei, de altfel ați și primit prezentarea. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea mea trebuia să dureze 10 minute, o să încerc să o fac în 2 minute, deci doar ideile principale. În primul rând, voiam să vorbesc despre susținerea generală pentru Convenția 108. Susținerea a fost mai activă recent și voiam neapărat să menționez acest punct. Cred că este important pentru Uniunea Europeană, pentru Parlament, uh, care a făcut un raport privind uh, SUA și această convenție și pentru Comisie și Consiliu. Doream să subliniez uh, similaritățile și legăturile puternice dintre Convenția 108 și cadrul UE și documentul din 1998 al grupului de lucru de la uh, vremea respectivă, referitor la evaluarea făcută în conformitate cu articolele 25 și 26. Aici se definește protecția adecvată Principiile listate sunt cele din Convenția 108 și există și un capitol specific referitor la această convenție care prevede o prezumție de adecvare pentru părțile la această convenție. Con condițiile au fost tratate de atunci în protocolul suplimentar. Un punct important în directiva actuală, în preambul, se transmite un semnal clar că directiva amplifică Convenția 108. Și cred că acest lucru trebuie uh, spus și în regulament, în mod clar, și uh, se transpune prin articularea între cele două instrumente. Convenția 108 e un text general, conține un articol, articolul 11, referitor la extinderea protecției și această extindere a protecției la nivel național e exact același lucru cu ceea ce vedeți aici. În ceea ce privește proiectul de regulament, iată un punct foarte important din abordarea uh, parțial generală a Consiliului la capitolul 5. Pe lista punctelor care trebuie uh, evaluate aici se prevede și faptul că partea sau cu organizația internațională a semnat un acord internațional, acesta este unul din elemente, iar la articolul 41.2c este o altă definiție. Propunerea de la considerentul 81a se referă în mod expres la Convenția 108, ceea ce este fundamental și avem nevoie de acest lucru. Aș fi vrut pe scurt să prezint uh, lucrul Comitetului uh, pentru Convenția 108. Lucrăm uh, cu procesarea datelor în sectorul polițienesc Apoi datele financiare, tocmai adoptat un, am adoptat un aviz privind standardele referitoare la schimbul automat de informații pentru scopuri fiscale, lucrăm la datele medicale, apoi datele mari, big data, datele cu volum mare, Uniunea Europeană este observator la comitetul nostru, înseamnă că orice reprezentant al unei instituții poate veni la Strasburg să lucreze cu noi, deci vă așteptăm dacă doriți să ne urmăriți munca. Iată subiecte care nu sunt tratate de comitet în sine, dar pe care comitetul le urmărește îndeaproape avem în primul rând uh, criminalitatea cibernetică, acordul, articolul, mă scuzați, privind uh, fluxurile transfrontaliere de date și guvernanța internetului. Cred că am reușit să rezum. Mulțumesc foarte mult pentru efort. Printre colegi, domnul Boni, Brigit, Ian, încă un coleg, deci vă rog să nu plecați. Mai e cineva? Mulțumesc pentru răbdare și președintele mulțumește și interpreților pentru că rămân încă puțin. Domnul Boni. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru prezentarea succintă. Convenția aceasta este un instrument foarte important și nu trebuie să uităm nevoia de coeziune dintre munca noastră din Uniunea Europeană și munca la Convenție. Convenția este foarte importantă și pentru state care nu sunt uh, membre ale Uniunii Europene. Așadar, uh, va fi uh, un punct de referință global. Am două întrebări. În primul rând, în proiect se menționează și obligația de informare cu privire la orice încălcare a securității, dar mai sunt și limitări foarte importante. Ați putea să ne explicați care este logica aici pentru că ar putea să fie în detrimentul protecției datelor dacă limitele de informare cu privire la încălcări merg prea departe. De asemenea, am avut discuții uh, referitoare la o hotărâre a Curții de Justiție pe dreptul de a fi uitat. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, cum se poate atinge echilibrul între dreptul de a fi uitat și libertatea de exprimare, importantă și ea. Mulțumesc! Da, poate ne răspundeți la sfârșit. Doamna Bonify. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare. Întrebarea mea se referă la consimțământul explicit, pentru că proiectul de revizuire a Convenției 108 prevede, citez, că prelucrarea datelor nu se poate face decât dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod specific, liber și în cunoștință de cauză, sau dacă um, acțiunea se bazează pe un, o altă bază legitimă prevăzută de lege. Statele sunt de acord în legătură cu un, semțământ, cu un consimțământ explicit cât mai strict, așa cum se prevede în reforma cadrului legislativ al Uniunii Europene în domeniul protecției datelor. Și încă o întrebare. În proiectul de revizuire a Convenției nu se prezintă în detaliu ce înseamnă o bază legitimă pentru a efectua o prelucrare a datelor personale fără să fie nevoie de consimțământul persoanelor uh, vizate pentru a se menține flexibilitatea și caracterul general al Convenției. Oare această flexibilitate nu riscă să deschidă calea către abuzuri și să afecteze nivelul de protecție a datelor personale? Mulțumesc! Mulțumesc! Birgit, nu? Ești sigură? Ian, te rog! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, colegilor de la Consiliul Europei pentru prezentare. În primul rând, aș avea o observație. Poate că, la un moment dat, uh, va trebui să participe și Comisia, pentru că ei negociază în numele nostru și aș dori ca și ei să ne prezinte situația cu privire la uh, negocieri. Sunt de acord cu ce a spus domnul Boni în ceea ce privește rolul Convenției 108, sunt de acord și cu ce ați spus și dumneavoastră și cred că pentru a negocia în continuare trebuie să ținem cont de referirea la promovarea Convenției inclusiv uh, în uh, cadrul reglementativ mai bine decât uh, până acum. Deci încercăm să facem acest lucru. Sunt raportor pentru uh, cadrul de protecție a datelor în Uniunea Europeană și nu pot să spun decât că, prin comparație cu textul din 2012, avem o abordare foarte coerentă și uh, ne vom bucura dacă situația rămâne așa. Și o vom adopta în timp util pentru că va simplifica foarte mult lucrurile și lucrurile s-ar complica, vă spun sincer, dacă cei care vor să aibă un impact asupra elaborării cadrului legislativ uh, al protecției datelor în Uniunea Europeană încearcă să folosească convenția pentru a introduce alte idei decât uh, cele ale Parlamentului European, de exemplu. Deci astfel ar fi foarte greu pentru noi să uh, susținem textul uh, rapid, fără schimbările majore necesare, Dați-mi voie să vă spun din nou că cred că trebuie să lucrăm la promovarea acestei convenții în continuare. Ar trebui să fie aplicată în mai multe state și să încercăm să facem și noi ce putem. Ian, it's very appropriate, final member. Mulțumesc, Ian. Mă bucur că ai fost ultimul membru care a vorbit pentru că ești raportor pe acest regulament și ai explicat cât de importantă e convenția pentru noi. Vă rog să răspundeți la aceste întrebări și eventual să faceți și niște remarce de încheiere cu privire la relația noastră și am să rog și pe Sofie dacă poate să uh, țină niște observații de încheiere, vă rog. Si. Mulțumesc. În ceea ce privește încălcarea drepturilor atașate acestor date, am discutat asta la Strasburg și s-a spus atunci că nu trebuie să mergem prea departe cerând uh, o listare a tuturor încălcărilor, pentru că există niște încălcări uh, minore, mai puțin riscante, și era important pentru noi să ne concentrăm pe acele încălcări care, într-adevăr, aduc atingere drepturilor și libertăților fundamentale. Apoi s-a prevăzut ca uh, să se, facă, să se anunțe autoritățile pentru protecția datelor, Însă, bineînțeles, autoritatea respectivă are latitudinea de a cere responsabilului de, cu procesarea, procesatorului, să-i spună dacă este necesară să fie um, notificată încălcarea respectivă. Deci, ce privește dreptul la uitare, și aici am examinat uh, acest subiect, așadar, în primul rând, uh, am considerat că nu este important să fie uh, acest drept înscris ca atare, ca drept la uitare, deoarece există alte dispoziții, cum ar fi dreptul de rectificare, durata de conservare, dreptul de uh, ștergere a datelor și așa mai departe. Toate aceste drepturi nu fac decât să îndeplinească acest obiectiv al dreptului uh, la uitare. Dacă ne uităm peste hotărârea Curții de Justiție în uh, cauza Google, este exact aceeași concluzie. Și bineînțeles că ea trebuie să fie echilibrată cu dreptul uh, la liberă exprimare. Articolul 109 din Convenție, într-adevăr, prevede posibilitatea de a invoca anumite derogări, excepții la aceste drepturi, dreptul la, um, de opoziție, dreptul de ștergere a datelor, atunci când libertatea de expresie pare să fie în pericol. Și, într-adevăr, și aici Curtea Europeană a Drepturilor Omului are o largă jurisprudență în materie, ea definind o serie întreagă de criterii aplicabile. În ceea ce privește consimțământul, este o chestiune care încă n-a fost uh, hotărâtă definitiv, este una dintre dosarele încă deschise Textul actualmente spune că fie e vorba de consimțământ uh, explicit, fie el este indubitabil, este ceea ce spune directiva. Încă nu am hotărât care dintre cele două expresii va fi aleasă până la urmă, dar cred că această uh, hotărâre va fi luată la următoarea ședință. Ceea ce privește acea suplețe, într-adevăr există riscuri, dar să nu uităm încă o dată că e vorba de o convenție care prin natura sa conține formulări cu caracter mai general, nu se poate intra foarte mult în detaliu. Iată de ce am, obținut, am reținut că există două motive de, legitim, de, de, de, de, de justificare. Frie consensământul, fie legislația care propriu-zis vorbește despre uh, justificare și aici mă refer la articolul 7-8 din directiva UE dar există motive de justificare care, de fapt, se regăsesc și în alte concluzii uh, și alte texte ale Consiliului. Și în concluzie, mă celor spuse și de domnul Albrecht, numai ce, și anume că, într-adevăr, este important ca astăzi să facem o propunere, o, un efort pentru a promova această convenție dincolo de țările Consiliului Europei, dincolo chiar de granițele europene, să atragem și alte țări în acest exercițiu. Nu este important ca țări care sunt astăzi parte la convenția privind uh, uh criminalitatea pe internet, par, par, deci părți ale, făcând parte din Consiliul Europei și care încă nu au uh, ratificat această convenție. Deci țările care tocmai au aderat la Convenția privind uh, criminalitatea pe internet uh, să fie uh, invitate să adere și la această convenție de față. Uh, acum uh, dau cuvântul doamnei Sofie Vasei. Nu vreau să intru în detalii, însă ceea ce privește cauza Google, într-adevăr, trebuie menționat că, într-adevăr, avem aici un echilibru între articolele 8, respectiv 10, iar acest echilibru a fost dezbătut, subiectul a fost dezbătut de ani de zile încoace, s-au folosit și degajat anumite uh, criterii care pot fi utilizate, nu în toate, dar, de exemplu, în, în, hotăr, în ceea ce privește definirea persoanei juridice. Deci, încă o dată, eu cred că există o mare complete, complementaritate între, acest, între instituțiile noastre și nu numai complementaritate, ci chiar și o bună armonie care permite, într-adevăr, propășirea acestor drepturi. Mulțumesc foarte mult! Spune domnul președinte, încă o dată vreau să spun că, într-adevăr, e vorba de o Uh, o convenție importantă, Consiliul Europei este uh, o instituție importantă. Mulțumesc colegilor care au stat până la sfârșit și au participat. Mulțumim uh, ambilor oaspeți, domnului Walter și domnei Vasnei și ne întoarcem înapoi la treabă la ora 15. Thank you very much. I'm sorry to rush, but it was, uh, nevertheless, it was, it was a very good meeting. Very good project.